Bună ziua tuturor și bun venit la această reuniune. Vom uh, reveni la punctul nou de pe ordinea de zi, comunicările președintelui, pentru că nu am avut timp să facem acest lucru în această dimineață și am amânat comunicările președintelui pentru această după-amiază. În primul rând, în ceea ce privește dialogul economic cu Franța, am fost informați că Ca urmare a unei discuții cu domnul Leland, domnul președinte Moscovici nu va putea să participe la întâlnirea din 13 noiembrie, joi, cu privire la schimbul de opinii cu deputații. Această înlocuire a, uh, această reuniune a fost reprogramată pentru 2 februarie de după amiază. Pentru 12 februarie de după amiază se scuză președintele va avea loc uh, și prima întâlnire a Adunării Naționale Elvețiene. 25 de membri și personalul vor veni pe 13 noiembrie, miercuri, la Parlament și ei doresc să se întâlnească cu deputați ai uh, comisiilor ECON, AFET, IMCO și LIBE. Membrii ECON care sunt interesați uh, de relațiile Uniunii Europene cu Elveția, inclusiv de subiectele importante precum uh, impozitarea, Uniunea Bancară și altele, sunt invitați să participe la această întâlnire cu reprezentanții Elveții de la ora 9 la ora 10. Este vorba de data 13 noiembrie, vă reamintesc. Secretariatul Econ vă va transmite pe e-mail uh, și alte informații suplimentare. În ceea ce privește trialogurile, va avea loc un trialog pe 20 a avut loc un dialog pe 22 octombrie la Strasburg că și s-a concentrat pe intervențiile de pe piață. Acesta a fost o urmare a audierii cu privire la uh, capitalizarea uh, precaută, stabilitatea și instrumentele pentru mai multă stabilitate pe care le au guvernele la, la dispoziție. Problemele țărilor terțe au fost și ele abordate. Următorul trialog va avea loc pe 12 noiembrie în ceea ce privește uh, dialogul cu privire la omnibus, cel de-al 12-lea trialog uh, a avut loc în 23 octombrie. Nu au fost înregistrate progrese pe niciun fel de direcție. Echipa de negociere a Parlamentului a făcut câteva observații uh, cu privire la ultimul text al președinției în ceea ce privește uh, creditele pe termen lung. se dorește ajungerea la concluzii pe marginea acestui subiect. Feedback-ul a fost pozitiv cu privire la câteva aspecte, dar președinția și-a exprimat îngrijorarea referitoare la schimbări viitoare care ar putea să ducă la un dezechilibru al pachetului. Documentele justificative uh, și cu privire la acestea s-a primit feedback pozitiv din partea președinției. Trialogul uh, al 13-lea este programat pentru 13 noiembrie. Și acum trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o audiere cu privire la succese și eșecuri în țările aflate în criză. Evenimentul de astăzi este o parte a unei serii de uh, audieri pe care le organizăm în mod regulat. Vreau să vă atrag atenția că acest eveniment nu poate să fie văzut ca o uh, ca un eveniment oficial, ca o investigație în țările care se uh, află în stare de criză. S-a solicitat autorizația pentru a înainta un raport din proprie inițiativă din partea ECR-ului uh, cu privire la acțiunile Comisiei Europene și uh, ale Europei în țările care se află în criză. Acesta poate fi considerat uh, un document de plecare în discuțiile de astăzi. Și va fi un document important odată autorizat. Curriculum vita al tuturor uh, oratorilor uh, v-a fost trimis pe e-mail și doar să vă reamintesc că scopul uh, organizării acestei audieri este revizuirea succeselor și eșecurilor din țările aflate în criză. Propunerile sunt uh, în continuare deschise. Efectele pe termen scurt ale uh, politicilor implementate pot fi diferite de impactul pe termen lung. Uh, țările uh, planificate, precum și abordarea Uniunii Europene, uh, trebuie să fie puse într-un echilibru. Vorbim aici despre o analiză a uh, tuturor aspectelor importante. Trebuie să vă reamintesc că audierea este împărțită pe două paneluri. Primul discută despre această buclă a datoriilor suverane și modul de a o depăși. Cel de-al doilea panel uh, vorbește despre um, redresarea competitivității și a creșterii prin abordarea dimensiunii sociale. Vom avea și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Fiecare prezentare va fi urmată de un schimb de opinii. Prima are inclus uh, și o sesiune de Catch the Eye, iar după cel de-al doilea panel va avea loc un schimb de opinii cu Comisia Europeană cu privire la și cu reprezentanții femeiului. Și cu aceasta uh, îi voi da cuvântul domnului profesor Paul Jorion, profesor la Universitatea Vrije de la Bruxelles. Vă amintesc că domnul Jorion îi amintesc domnului profesor că are 5 minute la dispoziție. You can, you can stay there. Puteți rămâne acolo și puteți susține prezentarea de la locul dumneavoastră dacă doriți. Aveți 5 minute la dispoziție. Should I start? Îmi permiteți să încep? Mă auziți? Domnule președinte, în primul rând aș dori să vă reamintesc că mi s-a spus că am 10 minute la dispoziție pentru prezentarea mea. Așa stau lucrurile? Este corectă informația? Yeah. Excuse me, professor, it's minutes, right. Da, domnule profesor, aveți dreptate, aveți 10 minute la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! Mi-am uh, numit prezentarea viitorul uh, zonei euro din perspectiva ratei dobânzii. Viitorul zonei euro poate fi abordat ca o problemă logică. Dacă ea nu este rezolvată, poate fi clarificată în mod semnificativ atunci când problema este examinată dintr-o perspectivă unică și anume din cea a cuponului datoriilor suverane. În cadrul zonei economice, unde este valabilă o anumită valută, cuponul unic trebuie să fie pus în contextul uh, scadenței obligatorii. Părinții fondatori cu siguranță nu s-au gândit că se va ajunge la o astfel de situație în zona euro. Ei nu s-au gândit că uh, riscul de neplată uh, comensurabil se va dezvolta pentru fiecare națiune individuală și nici nu s-au gândit că reîntoarcerea la valuta inițială ar putea să fie o opțiune. Faptul că cupoanele cu scadență unică variază de la o țară la altă din zona euro reprezintă un simptom alarmant și face trimitere către problemele care există. Doresc să vă reamintesc care sunt elementele acestui cupon. În ceea ce privește zona euro, vorbim despre trei componente ale ratei dobânzii care trebuie luate în considerare. Ele reflectă nu numai uh, circumstanțele economice, dar și pe cele politice ale fiecărei națiuni. Vorbim despre prima de lichiditate, prima de risc de credit și prima de convertibilitate. Când voi menționa uh, mai jos coponul asociat cu o datorie suverană cu o anumită scadență, mă voi referi la rata dobânzii compusă din aceste trei elemente, chiar dacă uh, prima de risc de credit și cea de convertibilitate în anumite situații au valoarea zero. prima de lichiditate este o parte a ratei dobânzii care reflectă faptul că instrumentul respectiv nu reprezintă bani în sine, ci o marfă care va fi convertită în bani cândva în timp. Prima de lichiditate este prețul care este exprimat sub forma ratei dobânzii în cazul unei astfel de tergiversări. Prima de lichiditate pentru o anumită scadență este determinat de raportul de forțe între uh, debitori și creditori. Cererea și oferta sunt factori care uh, fac parte din acest raport de forțe și de care trebuie să se ține cont pentru că ei sunt foarte importanți. În mod tipic, prima de lichiditate este diferită în funcție de valută și reflectă circumstanțele zonei economice unde este valabilă fiecare. Astfel de discrepanțe oferă oportunități arbitrare de un anumit tip. Ele se cheamă uh, carry trade. Aceste strategii se referă la faptul că banii pot fi împrumutați la, într-o valută care, este, care are o valoare foarte scăzută cu uh, intenția de a cumpăra ulterior valută care are o valoare mult mai mare. Prima de este credit este diferită. Ea se întâlnește uh, foarte des pe o piață specială. Se cheamă piața uh, creditelor, uh, swapurilor de risc de credit, care poate să ofere o garanție împotriva acestor riscuri prima de convertibilitate acoperă riscurile cu privire la banii investiți într-o valută care uh, ar putea să fie rambursați într-o altă valută de o valoare mai scăzută. Și acum revin la zona euro. Cuponul uh, datoriilor suverane în zona euro. Zona euro este cazul cel mai familiar în care uh, se poate vorbi despre o valută asociată cu mai mult decât un cupon. Principiul rămâne adevărat, însă prima de lichiditate uh, este diferită. Prima de lichiditate pentru o anumită scadență poate fi analizată și asociată cu anumită rată a dobânzii în funcție de uh, țara despre care vorbim. De exemplu, în Germania, prima de risc de credit și cea de credibilitate are valoare zero. Piețele de capital consideră că riscul în Germania este aproape de zero. Aici piețele de capital consideră că nu există nicio șansă ca Germania să dorească să părăsească zona euro. Așadar, uh, nu este atașată niciun fel de primă de convertibilitate Germanii. De asemenea, se consideră că riscurile de pe piața Germaniei sunt aproape de zero, deci nu există nici o primă de risc de credit. Într-un articol uh, datat din 27 septembrie 2012, intitulat Tragedia Uniunii Europene și căi de rezolvare, George Soros a sugerat că Germania ar trebui să părăsească zona euro. Dacă un astfel de scenariu ar deveni o opțiune uh, reală, um, cupoanele uh, Germaniei cu privire uh, cu o anumită scadență ar uh, acesta li s-ar atașa o primă de convertibilitate. Această primă ar avea o valoare negativă, scăzând rata dobânzii cuponului general, deoarece uh, și moneda euro din zona euro și-ar pierde valoarea în comparație cu o eventuală marcă germană revitalizată putem să vorbim și despre marja cuponului, care uh, reprezintă suma dintre uh, primele um, de risc de credit și de convertibilitate. În absența unui, co- unui angajament ferm, orice țară oricărei țări se atașează o astfel de primă de convertibilitate și de risc de credit. Vorbim aici despre o dinamică foarte puternică și este posibil ca uh, riscul de dezintegrare a zonei să se materializeze dacă astfel de scenarii devin plauzibile. Neîncrederea în abilitatea unei națiuni de a-și îndeplini obligațiile financiare crește prețul primei de risc de credit uh, în acest context. există îndoieli cu privire la posibilitatea unei națiuni de a-și plăti datoriile. Eventualitatea ca ea să părăsească zona euro devine într-un astfel de scenariu tot mai posibilă. Și toate aceste lucruri se reflectă în cuponul uh, cu privire la datoriile suverane. În felul acesta crește și riscul de insolvență și celelalte națiuni sunt forțate să uh, ofere o măsură de salvgardare. Și acum doresc să mă refer la contextul dezastruos al uh, sistemului bancar uh, de aici. Uh, Jens Weidmann, președintele Bundesbankului, a atras atenția asupra unui lucru pe care, mm, într-un articol pe care l-a publicat în Financial Times în 2013. S-a referit la băncile comerciale care cumpără tot mai mult din datoria suverană uh, a statelor rol, lor. Și în felul acesta își asumă un risc foarte mare, mai ales în ceea ce privește uh, riscul de convertibilitate. Prima de risc de credit și de convertibilitate se traduc astfel în uh, marjă de profit, dar pe de altă parte ele devin un risc foarte mare. Prima de risc de credit prezintă un risc, pentru că băncile comerciale pot uh, să intre în insolvență din cauza datoriei suverane în exces a unui stat. Prima de convertabilitate este și ea periculoasă, pentru că pentru că și aceasta poate să ducă la anumite efecte perverse pe piață. Trebuie să ne gândim uh, care este expunerea uh, posibilă. Băncile au o expunere de 25% și ele sunt autorizate să cumpere datorii suverane fără limită. Cumpărând aceste datorii suverane, băncile nu fac rezerve de capital social. Acestea, cerințele de capital în acest sens sunt foarte scăzute. Banca Centrală este o ultimă salvare pentru băncile comerciale care întâmpină dificultăți. De aceea, există o legătură clară între Banca Centrală și băncile interne. Băncile comerciale care acumulează datorii suverane sunt tot mai expuse la o eventuală depreciere. O asemenea situație creează potențialul pentru un feedback pozitiv care să ducă la o spirală descendentă. În felul acesta, circumstanțele financiare ale unei națiuni afectează negativ portofoliul băncilor comerciale, spectrul uh, posibilității de insolvență sporește și sănătatea slabă uh, crește riscul de credit și în acest fel toată spirala este continuată. Oratorul este întrerupt. Interpreții nu pot urmări oratorul. Cred că au o copie interpreții, au o copie a discursului meu. Ar putea să... Cu toate acestea, spune președintele, ei nu vă pot urmări. Se pare că au copia, dar poate că subiectul pe care îl abordăm este prea complex. Aș vrea să ajung la uh, concluzii și să spun care sunt opțiunile zonei euro. Într-o serie de evenimente care au început în iarna anului 2009, Grecia, Irlanda, Portugalia, apoi Spania și Italia, au uh, fost afectate financiar rapid una după alta. Au fost afectate în așa măsură încât datorile suverane ale primelor trei națiuni au trebuit să fie uh, salvate prin uh, emisiuni pe piețele de capital prețul uh, primelor de risc de credit și convertibilitate au ajuns uh, la, o, un, la un nivel foarte mare, iar cuponul nu a mai fost, a mai putut fi plătit la uh, prețul pe care îl solicita piața. S-a intervenit uh, cu ajutor din partea Fondului Monetar Internațional. Irlanda solicită că spune că va fi în poziția uh, de a accesa din nou piețele de capital până în decembrie 2013. Numai Grecia și Portugalia vor uh, avea nevoie ulterior de sprijin, Ciprul fiind un caz borderline. Salvarea zonei euro, solvența acesteia este foarte importantă. Din 2009 încoace au existat foarte multe probleme, iar uh, viitorul previzibil trebuie să rezolve problema națiunilor uh, solvente. Acestea trebuie să dezvolte capacitatea de a trece prin astfel de perioade, de a își redomândi accesul la piețele de capital și de a ajunge la un nivel acceptabil al primelor de risc de credit și de convertibilitate. Întrebarea generală a zonei euro, care frământă pe toată lumea în prezent, se referă la solidaritatea pe care să o arate sau nu națiunile uh, solvente. Într-o primă instanță, cel mai favorabil scenariu ar fi următorul. Contextul financiar va rămâne sănătos atâta timp cât prima de risc de plată și de convertibilitate pentru o națiune nu va uh, determina insolvabilitatea altor națiuni. Uh, dacă se întâmplă așa, apare un dezechilibru, iar echilibrul forțelor va trebui uh, reevaluat în noile circunstanțe. Dar chiar și în acest caz, cel mai favorabil caz care poate fi luat în uh, considerare, circumstanțele rămân în continuare instabile și fragile. O a doua, un al doilea scenariu este cel nefavorabil, prin care eu, zona euro în totalitatea sa devine insolvabilă națiunile își pierd posibilitatea de a fi solidare și nu mai au încredere în zona euro. În felul acesta, solvabilitatea fiecarei națiuni în parte este periclitată. Alternativa poate fi următoarea într-un astfel de caz. Recrearea un, unei zone reduse de solvabilitate după plecarea națiunilor insolvabile, ultimele uh, restructurându-și uh, datoria suverană și revenind la vechea valută pe care o avuseseră înainte de introducerea monedei euro. În felul acesta se pot redresa și recâștiga sănătatea financiară. Cea de-a doua opțiune ar fi planificarea uh, unei uh, insolvabilități generalizate a zonei euro, restructurarea datoriei per total într-un efort comun de mutualizare în uh, cadrul zonei euro, uh, dar acest lucru nu poate fi obținut uh, decât la nivel uh, financiar, fiscal și bancar, dacă toate aceste componente sunt compatibile și armonizate. Această a doua abordare uh, poate duce la mai multă stabilitate, dar trebuie să existe un mod de operare foarte clar. Președinte, mulțumesc, domnule Ioran. Dau acum cuvântul domnului Gozes, care a solicitat să ia cuvântul. Monsieur le Président, au risque d'être Domnule președinte, cu riscul de a fi neplăcut, aș vrea să reamintiți intervenienților că nu suntem la un congres științific cu specialiști. Suntem aleși ai poporului și încercăm să uh, înțelegem perspectiva economică a celor care se pricep uh, la acest domeniu. N-are niciun rost să vii, să uh, citești cu viteză uh, un discurs, să îi faci pe interpreți să galopeze după tine și să-și piardă răsuflarea, am ascultat asta și am auzit interpretarea în limba franceză, și să se piardă mesajul. Trebuie să ne pregătim astfel încât să putem transmite un mesaj și nu să citim timp de 13 minute în mare viteză un text din care, sincer, nu am înțeles nimic. Mulțumesc, domnule Gozes. Domnul Lange, vreți să interveniți? Colegul Gozes a... Da, voiam să spun că domnul Gozes a pus punctul pe I. Cred că nu avem mai nimic de câștigat dacă vorbim despre depășirea situației de crize și vorbim despre scenarii teoretice. Scenariile prezentate de domnul profesor Iorion sunt amândouă nerealiste. Uh, Uh, moneda euro și zona euro reprezintă un politic uh, profund uh, politic și nu se poate discuta despre scenarii alternative, nici um, scenariul 1, cel în care foarte multe națiuni părăsesc zona euro și nici cel nici al doilea, în care uh, zona euro este pur și simplu distrusă, spartă. Cred că trebuie să ne rămânem realiști, să, să ne gândim în ce condiții este posibil ca uh, statele care au avut datorii mari în trecut să regăsească drumul către solidaritate și soliditate. Nu este vorba Aici s-a vorbit despre o gestionare uh, corespunzătoare a datoriilor. Însă datoriile trebuie să fie gestionate astfel încât cheltuielile și veniturile să fie aduse într-un uh, echilibru. nu putem uh, să discutăm așa despre scenarii alternative. Mie nu mi se pare un lucru potrivit. Președinte, mulțumesc domnule Lange. Cred că uh, doreați să deveniți în dezbatere. Domnul Gozes a cerut uh, cuvântul. Domnule Iorion, vă rog să țineți cont de comentariile domnului Lange. Veți primi cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Acum voi da cuvântul domnului profesor Fernando Fernandez Mendez de Andes de la uh, IE Business School. Vă rog să vă respectați timpul alocat. Aveți 10 minute la dispoziție și vă rog să fiți atent la ritmul în care veți vorbi, pentru că altfel interpretarea nu va funcționa. Microfon. That's already no. pressed. Yes. Okay, yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să încerc să am o intervenție mai lentă și să vorbesc suficient de tare ca să mă odă toată lumea. Având în vedere timpul care mi-a fost alocat, uh, o să trec din nou la punctele cheie. În primul rând, vreau să mă refer la titlul acestui grup de discuții. Succes și eșec în țările care traversează criza, ne arată problemele esențiale pe care le traversează Europa. Nu e vorba de criza din anumite uh, țări din Europa, ci datorită faptului că structura Uniunii Monetare nu este corectă. În structura actuală, Uniunea Monetară nu poate fi durabilă, în ciuda faptului că în prezent piețele au o perspectivă foarte flexibilă pe termen scurt. Dați-mi voie foarte scurt să vă spun care sunt, după părerea mea, principalele probleme de structură. În primul rând, vă amintiți probabil că avem o politică monetară uh, care este gestionată de Banca Centrală Europeană și al cărui răspuns a fost foarte criticat. Dar nu doar uh, răspunsul este cel care diferă, ci și mediul în care acționează Banca Centrală Europeană. În primul rând, nu există active sigure pentru gestionarea acestei politici monetare, spre deosebire de restul băncilor centrale care au instrumente de economisire care sunt uh, comerciabile care pot fi vândute și cumpărate. Banca Centrală însă nu are acest lux. Trebuie să intervină prin obligațiuni guvernamentale și am auzit înainte că spreadul dintre fondurile guvernamentale a crescut foarte mult. Prin urmare, nu există active pe baza cărora să se facă politică monetară în zona euro, în primul rând. În al doilea rând, BCE nu are o facilitate creditor de ultim resort nu a avut cel puțin unul până când nu uh, a fost improvizată uh, OMT-ul. După cum știți, însă acesta nu a fost confirmat până la final. Apoi, BCE-ul nu are capacitatea de a coordona politicile fiscale cu guvernele statelor membre. Orice bancă centrală, indiferent de cât de independentă este, discută politicile fiscale cu guvernul relevant și își țintește politicile monetare um, luând în considerare, deci nu subordonându-se, ci luând în considerare rezultatul politicii fiscale în domeniul în care aceasta este desfășurată. BCE-ul nu are acest lux. După cum știți, BCE-ul face politici monetare pentru zona euro, dar există sisteme financiare care nu pot fi supraveghete de acestea. Uh, doar spre finele acestui an uh, lucrurile au început să se schimbe și deocamdată sunt într-o fază incipientă. Există un exemplu al unor probleme de acțiune colectivă. Unele dintre uh, state au acționat făcând și mai mult rău zonei euro. Autoritățile de reglementare au acționat ducând la creșterea scurgerii de capital în anumite cazuri din țările așa numite problematice. Asta s-a întâmplat din perspectiva autorităților naționale de reglementare, a căror principală responsabilitate a fost sănătatea financiară a statului respectiv. Dar făcând acest lucru, au condamnat zona euro la o criză. În al treilea rând, politicile fiscale naționale care au rămas în zona euro au fost supuse anumitor reguli pe care le cunoașteți foarte bine. Uh, pactul pentru stabilitate și uh, creștere, pactul pentru no exit. Aș vrea să subliniez faptul că pactul pentru creștere și stabilitate s-a dovedit a fi de neaplicat dintr-o perspectivă ex post. Sigur că au fost aduse îmbunătățiri semnificative în ultimii 2 ani, 2-3 ani la re, acestei probleme, dar încă suntem departe de a ajunge la ceea ce economiile numesc o uniune monetară durabilă. Nu există o soluție durabilă la criza zonei euro până când nu sunt corectate aceste probleme pentru soluție și toată lumea este de acord cu asta în principiu, dar se acționează ca și cum uh, soluția ar fi um, de amânat la nesfârșit, e nevoie de o uniune bancară, de o uniune fiscală într-o anumită măsară și de o anumită formă de uniune politică europeană. Uniunea bancară, ce înseamnă asta? O autoritate de supraveghere unică și un fond european de garantare a depozitelor sau un sistem european de garantare. Aceste componente sunt ingrediente esențiale pentru orice uniune bancară funcțională, oriunde ar fi uh, în lume, în special în cazul unei uniuni economice. Am convenit existența unui supraveghetor unic, dar uh, pentru ca acesta să se și concretizeze e nevoie de multă răbdare. Guvernele au o marjă de acțiune destul de mare evaluările bilanțurilor și testul de rezistență sunt foarte periculoase dacă nu există o bază fiscală de acțiune comună și fără îndoială vor da naștere la probleme în anumite bănci. Soluția autorității comune, care este deocamdată într-o fază incipientă, rămâne încă pe masa de discuții și aș vrea să subliniez două aspecte care, după părerea mea, sunt importante. Întâi de toate, am vrea să știm dacă ierarhizarea va fi aplicată uniform având în vedere că noua directivă cere ca sistemul să aplice pierderi creditorilor, apoi um, uh, celor care au făcut depuneri și așa mai departe, cum s-a întâmplat în Cipru. Deși dați-mi voie să vă reamintesc că s-a spus că Ciprul este un caz special care nu va reprezenta un precedent. Nu va reprezenta un precedent. Însă, În cadrul procesului, statele membre au o marjă de flexibilitate destul de mare cu privire la aplicarea normelor uh, în cazul unei crize bancare. Există tendința de a avea la comisie, DG Competition, Directoratul General pentru Competiție, care să acționeze ca o autoritate de soluționare a problemelor bancare în Uniunea Europeană. Nu există nicio țară din lume, din câte știu eu, care să își fi transferat competența uh, de rezoluție bancară autorităților competente. Doar Comisia Europeană și nu înțelegem de ce, a hotărât să dea acel rol autorităților pentru concurență, pornind de la ideea că uh, regulile privind ajutorul de stat sunt foarte importante. Nici o țară din, de nicăieri din lume nu a făcut acest lucru. În al treilea rând, Fondul European de Garantare a Depozitelor nu există. Și dați-mi voie să vă spun asta de la început. Atâta vreme cât avem uh, un euro depozitat într-o bancă bună spaniolă și există astfel de bănci, uh, piața consideră că este un activ de o calitate mai mică decât același euro dintr-o bancă din Germania. Bancă bună, fiindcă există și astfel de bănci. Atâta vreme cât situația se păstrează, avem probleme, pentru că, având în vedere faptul că uh, BCE-ul susține transferul de bani între băncile din zona euro eh, cât mai ieftin posibil, există un stimulent natural să muți banii dintr-o uh, bancă bună unde activul este perceput a fi în pericol către o bancă bună unde activul este perceput a fi în siguranță. Pentru că rata de solvabilitate a statului um, este cea care este responsabilă. Deci băncile nu sunt evaluate în funcție de calitatea bilanțului lor, ci în funcție de calitatea cadrului fiscal. Și asta se poate rezolva doar dacă acționăm rapid pentru a avea un fond european de garantare a depozitelor. 30 de secunde mi-au mai rămas și vreau să mă refer la cazul Spaniei. Spania, într-adevăr, a avut multe probleme, a făcut multe lucruri greșit în procesul către Uniunea Europeană, dar asta au făcut și creditorii noștri. Când avem o problemă între debitor și creditor, întotdeauna ambele părți sunt de vină intervențiile negative au prevalat în cinci ani în Spania și n-ai cum să nu te aștepți să nu se ajungă la uh, debite crescute și orice creditor rațional se gândește că poate creditul e prea mare. Sistemul pe care l-a implementat Uniunea Europeană Monetar este un sistem care a promovat această lipsă de raționalitate. Și dacă nu revedem această Uniune Monetară Europeană, mai devreme sau mai târziu, ea va cădea. Mulțumesc! Mulțumim uh, profesorului Fernandez. Avem domnul Langen, care deja a intervenit, domnul Bulman, doamna Cleva, Cedo, Mr. Uh, Leus, Mr. Hadji Georgiou, and Mrs. Eh, Papadopoulou and Mr. Lambert. Aceștia sunt intervenienții. După Werner Lange am ridicat și eu cartonașul, vreau să intervin. Nu v-am văzut, dar sigur, stați liniștit că veți fi pe listă. Deja am depășit cu mult timpul, mai avem încă două grupuri de discuții și am apreciat dacă mm, atunci când interveniți vă veți limita la două minute. Am să-i dau cuvântul acum domnului Bulman. Mulțumesc. Ceilalți experți. Pe de-o parte, domnul Jorion au analizat uh, forțele care există în uh, Uniunea Europeană, iar domnul Fernandez s-a uh, confruntat mai degrabă și s-a preocupat de construcțiile eșuate ale Uniunii Europene. Iar eu aș dori să adresez următoarea întrebare celor doi experți. Cetățenii Uniunii Europene, mai ales cetățenii zonei euro, au impresia că nu va mai exista un sfârșit al acestei crize, că există un fel de efecte cascadă aici și că din toamna anului 2009 nu am mai reușit să ieșim cu adevărat uh, din aceste uh, crize care culminează mereu cu câte uh, o criză mai puternică. Așadar, eu aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră reacția politică a statelor membre. Considerați că ele au acționat la timp și că întrebările care, și la răs, răspunsurile la întrebările care existau au mers pe direcția cea bună. Sau sunteți de părerea Parlamentului nostru că s-a intervenit prea târziu și s-au făcut prea puține corecturi? ce ar fi trebuit să se facă în toamna anului 2009, cel mai târziu în primăvara anului 2010, când criza a escaladat în Grecia. Și ultimul punct, așa zisa troică. Cu fața sa invizibilă. Nimeni nu știe cine ia decizii în vest și cine este răspunzător pentru ele. Este acesta instrumentul cel mai potrivit pentru a depăși criza din zona euro sau poate este nevoie de un control ceva mai democratic, de sprijin și legitimitate democratică prin uh, Parlamentul European pentru a avea o politică bună de combatere a crizei. Mulțumesc, domnule Bullman. Cred că domnul Langen dorea să intervină și domnia sa. Eh, Aș vrea să evaluez pozitiv uh, cel de-al doilea discurs. A fost de la bun început clar că proiectul politic al euro necesita o integrare suplimentară a tuturor politicilor comunitare. Nu există niciun fel uh, de îndoială în această privință, niciodată. Eu sunt de mult uh, membru în această comisie și la Parlamentul European și mi-amintesc că această dezbatere a mai fost purtată. Însă, acordurile care au fost uh, semnate și profesorul Fernandez a referit la pactul de stabilitate și creștere, care s-a dovedit a, fost, a fi ineficient. Da, tocmai aceasta a fost problema. Statele membre au semnat, dar nu au respectat ceea ce au semnat. Și tocmai de aceea au apărut aceste probleme. Cu toate acestea, lucrurile au mers bine până la uh, declanșarea crizei uh, financiare globale. Și acesta nu este numai rezultatul unor greșeli interne care au fost făcute, ci este o consecință a uh, acțiunii de pe piețele financiare care a abuzat de produsele derivate, iar piața financiară a fost extinsă foarte puternic și datoriile suverane au fost uh, evaluate cu risc zero. Iar aceasta a fost o greșeală foarte importantă în întregul sistem. Dacă este să ne amintim, da, într-adevăr, uh, au fost făcute multe greșeli, toată lumea a făcut și nu ar fi fost mai bine dacă ar fi existat un control democratic al Parlamentului European. Aici trebuie să-l contrazic pe colegul Bulman. Este treaba statelor membre să își îndeplinească datoriile pe care și le-au asumat. Întrebarea mea pentru cei doi profesori este următoarea. Ce uh, ați fi sfătuit statele uh, din sud-estul Europei? Cum ar fi putut ele să, uh, din, și din sudul Europei, cum ar fi putut ele să gestioneze mai bine problemele? Mulțumesc, domnul Lambert. No, well, keep me for later. Nu, eu vreau să intervin un pic mai târziu. Pleva. Doamna Cleva. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am dorit să iau cuvântul în limba mea maternă, pentru că vorbeam despre țări specifice și e o discuție despre Troica și despre rezultatul activităților Troicăi în țările unde aceasta activează. Vreau să subliniez că Slovenia deocamdată nu a luat parte la niciun astfel de program, Troica nu a fost în Slovenia și nu am cerut uh, asistența Troicăi. Dar am avut activități uh, în ultimele săptămâni în Slovenia, în special în contextul uh, testelor de stres asupra sistemului bancar din Slovenia. Acum avem aceste teste în 8 bănci, și există multe întrebări legate de metodologia pe care ar trebui să o aplice Comisia atunci când discutăm uh, Uniunea Bancară și testele de stres uh, prin care vor trece toate băncile anul viitor. Aș vrea să știu, uh, stimați domn profesor, dacă aveți vreo părere legată de metodologia față de aceste aplicată la aceste teste de stres la nivel european. Uh, ce fel de metodologie se va aplica pentru a avea niște rezultate legitime ale acestor teste, care acum se derulează, repet, în Slovenia, pentru că noi ne temem că vom fi un fel de cobai pentru această procedură și rezultatele vor fi publicate în decembrie și vom fi recunoscători pentru orice fel de observații. Mulțumesc, doamnă Cleva. Domnul Epping. Oh, he disappeared, sorry care nu mai este în sală, domnul Sanchez Preseido. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu discutăm despre o singură criză. Există mai multe crize. Ce se întâmplă în Portugalia uh, și în Spania nu e același lucru cu ce se întâmplă în Grecia și în Italia, dar cred că există totuși o temă comună, un element comun, și anume politicile monetare sunt întotdeauna mai adaptate țărilor uh, centrale decât uh, celor de la periferie. Și avem un deficit de guvernanță în zona euro care ne-a împiedicat să găsim soluțiile adecvate. În Statele Unite, nu s-a optat pentru austeritate imediată, s-a optat pentru o politică de creștere și au avut un rezultat complet diferit față de Europa. Bineînțeles, s-a crescut datoria publică în Statele Unite, dar datoria privată a scăzut spre deosebire de Europa. Uh, în Spania avem o problemă cu datoria privată, nu cu cea publică. Am uh, oprit datoria publică, dar uh, uh, creditele pe termen scurt și împrumuturile pe termen scurt, precum și rate, creditele ipotecare, au avut nenumărate probleme. Și Banca Centrală s-a trezit cu o problemă pe care trebuie să o rezolve. Deci o problemă de datorie privată internă a devenit datorie publică și invers. Am avut o datorie publică externă care a devenit datorie privată internă. Deci uh, nu putem să avem aceeași abordare, o abordare unică pentru toate aspectele și trebuie să ne asigurăm că suntem într-adevăr, că cei care sunt într-adevăr răspunzători sunt trași la răspundere și nu, că nu o să plătească cei nevinovați. În Spania încercăm să vedem cum se poate gestiona această criză. Bineînțeles, n-am avut capitalizare directă, asta a fost o problemă și nu avem nici mecanisme suficiente pentru asta. Mulțumesc, Antolin, domnul Sofocleos, pentru două minute. Καταρχάς, πλέον προσφέρουμε καλή υπηρεσία. Mulțumesc. Και οι αποφάσεις της Τρόικας ήταν και είναι απαράδεκτες. Trebuie să recunoaștem uh, că deciziile Troicăi erau inacceptabile din punct de vedere politic și nejustificate pe plan uh, juridic. Mai întâi, nu exista niciun fel de solidaritate deciziile Troicăi au periclitat zona euro în întregime și Troica s-a purtat într-un mod inacceptabil în Grecia, în Italia și în Cipru și chiar și în alte țări. Și aceste țări au fost cobai toate popoarele din Sud, dar nu doar cele din Sud, au de, fost pe post de cobai uh, troicăi. Și multe țări din zona euro au ajuns la recesiune, la sărăcie și la șomaj. Cred că, din acest moment, este evident, în Uniunea Europeană avem 33 de milioane de șomeri. Un european din patru trăiește în zilele noastre sub pragul sărăciei evaziunea fiscală și fuga fiscală depășește, după cum am constatat la Parlamentul European, un miliard de euro. Și atunci ce putem să facem decât să recunoaștem public că această politică de austeritate este un eșec? Poate că de acum înainte trebuie să găsim alte soluții și Parlamentul European trebuie să țină în frâu această politică și să se opună public a acestei uh, politici de austeritate. Paul Ren, care este un uh, economist care a câștigat uh, premiul Nobel, ne spune că ceea ce am făcut până în prezent a fost complet inacceptabil din punct de vedere economic și că trebuie să facem loc investițiilor și creșterii. Uniunea Europeană trebuie acum să cheltuiască, pentru că doar așa va Uh, reușit să iasă din recesiune și să intre în faza de creștere. Este timpul în sfârșit să dăm cuvântul reprezentanților școlii noastre de economiști pe care, uh, și să nu mai ascultăm pe cei de până acum. Mulțumesc, domnule Sofocleus. Domnul Agi Giorgio. Signor. Ah. Signora. <laughs> Eh, nu, este doamna, nu domnul. Sina del Fos. Αλλά θέλω να προσθέσω αν έχετε εγκαλοσύνη μερικά πράγματα. Da, um, colegul meu a spus deja cam tot ce vreau eu să spun, dar mai am încă câteva observații care se referă la țara de unde provin eu, și anume Ciprul acolo unde deciziile luate au avut un efect catastrofal asupra economiei cipriote. Vorbim despre niște decizii luate de un organism ilegal și tragic este că nimeni nu s-a opus, nici în această sală și mă întreb de ce vorbesc, pentru că nu e nimeni care să-mi răspundă. Dacă tragi la răspundere guvernul cipriot și îl întreb pentru ce s-a luat această decizie, Uh, ni se răspunde că Troica este cea care a luat decizie. Dacă întrebăm uh, Troica, o să spună că guvernul cipriot este cel care a luat această decizie, care s-a dovedit a fi catastrofală pentru economia cipriotă. Dacă uh, vorbești cu BCE-ul, răspunsul este că este decizia Băncii Centrale a Ciprului și guvernatorul băncii centrale va spune că altcineva a luat decizia. Deci nimeni nu e răspunzător pentru nimic și situația este cu adevărat tragică. Încă o întrebare. Cei doi intervenienți sunt economiști, deci cred că știu care este situația Ciprului. Și știu, de asemenea, că nu mai putem să mutăm fonduri și că băncile sunt quasi inexistente vorbim de bănci după modelul 1700, anilor 1700. Problema este că Înainte, economia cipriotă mergea cu 200 la oră, acum motorul e în pană și trebuie să mergem pe jos. Și vreau să știu dacă am fi putut găsi o altă soluție sau dacă toată lumea și-a spus uh, povești până acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentarea inițială, spune domnul Schmidt. Eu vin dintr-o țară din afara zonei euro și noi ne descurcăm foarte bine, poate n-ar trebui să intervin în această ceartă, dar o fac oricum, pentru că mi se pare că este extrem de dificil să rescrii istoria. Și cred că oamenii de știință trebuie să vină și cu alternative ce s-ar fi putut întâmpla dacă n-am fi avut moneda euro. Și venind dintr-o țară și fiind uh, în, în parla, într-un parlament în care am avut uh, probleme în anii 90, dar am tras învățămintele necesare, sunt acum uluit de argumentele care spun că unele țări ar trebui să iasă din zona euro pentru că asta ar fi benefic pentru ele. Eu mă îndoiesc foarte tare, dar poate ar trebui să spuneți și dumneavoastră dacă ar fi trebuit să avem mai multe monezi în Europa decât uh, uh moneda euro. Și aș dori și un sfat, dacă se poate. Eu uh, sunt pentru ca Suedia să intre în zona euro, dar sunt uh, în poziție de minoritate. Puteți să-mi spuneți ce ar trebui să le transmit cetățenilor de acasă, de ce este moneda euro benefică pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Și poate o să ne întrebăm de ce Letonia intră în zona euro peste câteva luni. Mulțumesc foarte mult, domnule Schmidt, și dăm nu în cele din urmă cuvântul domnului Nioc. Mulțumesc. Aș vrea să îi mulțumesc lui Paul Jurion pentru calitatea prezentării sale și am o întrebare pentru domnia sa. Când ne uităm la cifre, vedem că, cifre, că țările care sunt sub asistență s-a reușit reducerea deficitului, dar că, în paralel, avem o creștere a ratei de îndatorare. Deci reducerea deficitului, în mod uh, paradoxal, a crescut datoria publică. Și una dintre soluțiile preconizate se referă la restructurarea datoriei și întrebarea mea este următoarea. Vorbim despre țări care primesc asistență financiară. Care este uh, suma restru- uh, restructurării uh, datoriei în conformitate cu aceste studii. Excuse me, I made a mistake. Uh, uh, thank you, Mr. Lee. Am făcut o greșeală, dar înainte să-i dau cuvântul doamnei președintei, îi dau cuvântul uh, doamnei Papadopoulou. Okay. Afghanistan, gine, Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu mare atenție intervenția ultimilor doi oratori și sunt perfect de acord. Uniunea economică și monetară a fost prost concepută. Zona euro nu era pregătită să facă față unei crize și pactul de stabilitate nu a funcționat. Rezultatul este o soluție injustă care a fost aplicată Ciprului, a fost impusă practic Ciprului. Eurogrupul, Eurogrupul și domnul Blum nu au dreptul să ia decizii în plină noapte, având în vedere că înainte de a deveni președintele Eurogrup, a spus că nu o să utilizeze Ciprul drept cobai al Uniunii Monetare. Și vreau să vă spun că sunt foarte supărată pe el pentru că noi suferim efectele politicii de austeritate în Cipru, care au dat greș și uh, Troica, așa cum am spus, nu are legitimitate democratică, nu există transparență, nu există răspundere, nu există control, nici din partea Parlamentului European, nici din partea Parlamentelor Naționale. Și întrebarea mea este de ce, în cazul Ciprului, nu s-a decis reducerea datoriei, ci s-au uh, redus doar uh, depunerile. Eu uh, cer pentru țara mea deciziile luate pentru Grecia și pentru celelalte două țări aflate în dificultate. Și în discuția noastră de aici trebuie să nu uităm că femeiul însuși a recunoscut uh, faptul că Greciei s-a aplicat un factor de multiplicare greșit și care a fost inspirat de decizia Eurogrupului. Vreau să le spun colegilor din Germania că și noi am făcut greșeli. În Cipru am fi putut să introducem reforme de multă vreme, dar consider că modul în care am fost tratați a fost complet uh, nedrept și nu este o solidaritate între europeni. Mulțumesc, domnul Jean-Paul Gozes dorește să intervină. Da, revin pentru a uh, vă spune încă o dată că invităm aici oameni de calitate. Mai devreme am fost ă, sever, da? Vorbeam despre metodă, nu despre ă, fondul problemei. Vorbim despre probleme din Cipru, din Grecia și așa mai departe, dar pentru asta nu avem nevoie de personalități aici. Știți care este poziția mea față de audieri? Uh, invităm specialiști, nu le dăm suficient uh, timp la dispoziție să vorbească și apoi deputații uh, vin, așa cum nu vin foarte des în această comisie, vin să ia cuvântul. Deci, repet, invităm oameni aici, le adresăm întrebări clare, haideți să le lăsăm și timp să răspundă pe măsură. Cred că asta vrea să spună și Bernard. Iarăși suntem în întârziere, așa încât o să dau cuvântul experților pentru a răspunde. Și vreau să-i rog pe colegi, dacă ceva s-a spus odată, nu trebuie să repetați. Tot o să primiți un răspuns. Îi uh, dau acum cuvântul domnului Jorion. Bine, puteți alege cine răspunde primul je voudrais d'abord euh, approuver ce que vient de dire monsieur. În primul rând sunt de acord cu cele spuse de domnul Gozes, pentru că se pun întrebări la care am putea răspunde, cel puțin în parte, și nu avem suficient timp pentru a face acest lucru. În același timp, aș vrea să subliniez următorul aspect. Acum trei ani am fost în această sală, am vorbit în fața Parlamentului Asta era la începutul crizei care afecta Grecia și au fost propuse o serie de soluții aici și iată că acum ni se spune că era vorba de lucruri care trebuiau făcute. Da, trebuiau făcute, dar n-au fost făcute. Atunci, care este puterea acestei instituții, dat fiindcă aici au fost făcute propuneri în direcția care acum e considerată a fi cea corectă? și s-a spus că austeritatea este cea mai proastă soluție și asta a adoptat Troica. Știm că Există, deci, o ideologie care nu ia în considerare realitatea faptelor, în primul rând, ci că, în al doilea rând, toate deciziile se bazează pe o teorie economică ce este construită din motive ideologice la rândul său, fără nicio legătură cu metoda științifică. Domnul Langen, acum, mi-a spus o întrebare. Yeah, mi-a spus că am venit aici și că am uh, oferit niște răspunsuri. Însă nu s-a întâmplat așa. Soluția nu poate să fie uh, găsită în cadrul deja existent, pentru că acest cadru, așa cum a spus și domnul profesor Fernandez, uh, a fost, uh, inu, a fost greșit de la bun început. Eu uh, am uh, discutat despre rata dobânzii și o demonstrație similară a fost făcută de doi cercetători, de profesor Hans Werner Zinn și de domnul Timo Wollesheiser, care au abordat aceeași chestiune din diferite perspective. Ei au dorit să evidențieze aceste aspecte. Nu s au folosit de rata dobânzii, dar au ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și eu. Voi sintetiza. Deci, zona euro rămâne solvabilă și în acest caz situația va fi instabilă și fragilă și abordarea ar trebui să fie să reducem uh, dimensiunea zonei euro la țările solvabile sau situația nu va fi așa și atunci țările zonei euro nu sunt solvabile per total și, uh, încă o dată, abordarea trebuie să fie una generalizată. Ar trebui să discutăm despre națiuni care se află în criză și dacă este să luăm uh, ceea ce se întâmplă acolo, așa cum au arătat și uh, domnul Zin și domnul Volmanhäuser, Veți constata și dumneavoastră că, sunt 17, că dintre cele 17 țări din zona euro, trei sau patru nu sunt în criză. Germania, Finlanda, Luxemburgul, în rest majoritatea se află în criză. Așadar, să vorbim despre zonă per total înseamnă, da, știu că aveți uh, dovezi diferite și păreri diferite. Nu, Austria, îmi pare rău, Austria este la limită. Belgia este pe partea roșie, are multe probleme, Franța de asemenea. Vă rog să priviți cifrele de la obiectivul 2, numai 4 țări se găsesc pe partea bună și 13 prezintă foarte multe probleme. Bun, nu dorim să ne e, agităm foarte tare. Domnule Fernando, îmi cer scuze de la bun început că nu voi putea răspunde la toate întrebările care au fost adresate pentru că avem foarte puțin uh, timp la dispoziție și pentru a face câteva observații și a mă referi la cele mai importante probleme, aș vrea să spun următoarele. Nu ar trebui să înțelegem greșit lucrurile. Țările care au un deficit mare nu înseamnă că sunt țări în uh, criză. Importantă este poziția în bilanțul de plăți. Țările care prezintă un deficit prelungit, dar uh, au succes în ceea ce privește creșterea economică, locurile de muncă și capacitatea de a plăti țara, nu se află în criză. În ceea ce privește solidaritatea, am dorit să spun că aceasta nu este o criză a solidarității, ci este o criză a unei uniuni funcționale. Și acest lucru nu are nimic de a face cu solidaritatea. Solidaritatea este un uh, termen pe care mulți îl folosesc și le place să-l folosească, referindu-se la uh, Uniunea Europeană Monetară. Uniunea monetară conține elementele uh, cele mai importante pentru orice Uniune. Banca Centrală Europeană, care poate uh, face politici uh, financiare importante, Uniune Bancară, care operează ca un sistem bancar, iar atunci când apare o problemă cu o bancă, toate băncile din Uniune sunt tratate în mod egal, există un singur organism de reglementare și supraveghere și o singură uh, autoritate uh, de uh, soluționare și toate acestea au de-a face cu o uniune bancară funcțională sustenabilă. Un fond de garantare uh, european nu este o dovadă de solidaritate, ci este un element care garantează funcționalitatea Uh, pe termen lung. Acesta este cel mai important aspect. În al doilea rând, austeritatea nici ea nu are nimic de a face cu aceste lucruri. Sigur, la modul substanțial vorbind. Nu am văzut niciun fel de criză, de mm, exces de deficit, de care să nu se fi transformat în austeritate. Este nevoie de consolidare fiscală pentru a putea să ne redresăm și pentru a putea plăti creditorii. Nu există nici o cale de ieșire din situația de austeritate. Europa are nevoie de consolidare fiscală. Nivelul de îndatorare fiscală, nu numai în Spania, ci în Europa, la modul general, nu va fi sustenabil pe termen lung. Trăim acum în contextul unui privilegiu uh, excepțional și în continuare, națiunile cred că ceea ce uh, se poate face cel mai bine cu banii este să ni dea nouă europenilor pentru a putea să susținem această situație. Dar așa ceva nu va putea continua la infinit. Acest uh, nivel este, al datoriilor este mult prea mare în Europa și nu va putea fi susținut uh, la infinit. Și vor apărea și complicații la această problemă. Dar austeritatea nu este uh, esența acestei probleme. Sigur că mă refer din nou la Spania, pentru că în Spania se întâmplă multe lucruri și știu foarte multe despre situația din Spania. Um, aș vrea să abordez și să insist asupra faptului că în Spania S-au întâmplat anumite lucruri negative, însă criza este consecința unei uniuni monetare care nu a fost bine gestionată, a fost imperfectă. Spania are politici monetare um, expansive care s-au desfășurat pe o perioadă de prea mulți ani. Dar nu este adevărat că datoria noastră este de 100% din PIB. Cifrele din partea Comisiei Europene de la FMI și cifrele guvernului arată că această transformare a datoriilor uh, se referă la 6% din uh, PIB. Există o neînțelegere care a fost generată de venituri publice recurente. Am reușit să ne finanțăm uh, datoria mulțumită Uniunii Monetare și s-a întâmplat ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi fost în zona euro. Da, Spania nu ar fi reușit să crească și să aibă aceeași evoluție de-a lungul timpului dacă nu ar fi fost uh, membră în zona euro. Și trebuie să ne gândim la Spania uh, și la situația sa în acest context. Gestionarea politici financiare și monetare din Spania a prezentat anumite greșeli. Și aș dori să închei cu un citat din 2001. În 2001, uh, și citez, S-a spus, sunt convins că euro ne va forța să introducem un nou set de instrumente pentru politicile economice. Este imposibil din punct de vedere politic să uh, le propunem acum. Asta s-a spus în 2001. Însă, la un moment dat se va declanșa o criză și noi instrumente uh, vor trebui să fie adaptate. Așadar, uh, instrumentele de politică nu au fost implementate suficient de rapid și ne vom confrunta cu o nouă criză și politicieni iluștri uh, ne vor spune în 2020 că în 2012 am ratat ocazia de a uh, gestiona criza în mod corespunzător. Right, well, thank you very much. That... Președinta, mulțumesc foarte mult. Aceasta este o concluzie bună pentru acest prim panel. Îmi cer scuze că nu am putut participa uh, la toate discuțiile și mulțumesc colegului care uh, m-a înlocuit pe durata absenței mele. Cu aceasta trecem la cel de-al doilea panel, redresarea uh, competitivității și a creșterii uh, abordând dimensiunea socială. Avem doi oratori, uh, directorul uh, Departamentului de Analiză și uh, Previziuni al OFCE, domnul Javier Timbo, și de asemenea un profesor de la Universitatea din Toulouse, Gilles Saint-Paul. Vă voi da fiecăruia dintre dumneavoastră cuvântul pentru câte 10 minute. Uh, cine dorește să intervină primul? Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte! Aș dori să abordez chestiunea redresării competitivității și a creșterii, dar aș dori să țin cont și de dimensiunea socială, așa cum este menționat în titlul panelului voi încerca să demonstrez un lucru cât se poate de simplu. Observăm un proces de uh, descreștere a salariilor în anumite țări din zona euro. Și putem vorbi o deflație um, a salariilor. Această deflație a salariilor va avea consecințe foarte puternice și trebuie să încercăm să le combatem cu orice mijloace, pentru că dacă nu vom reuși să facem acest lucru, atunci ne asumăm riscul de a rămâne în această criză în care ne aflăm mulți ani de zile. Așadar, primul lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că există un succes ca urmare a crizei și anume reducerea deficitelor uh, de cont curent în cele mai multe țări. Numai Franța, în prezent, are un uh, deficit de cont curent um, mai semnificativ, iar majoritatea țărilor din, mai ales uh, cele din Sud, au redus acest deficit de cont curent, ceea ce este o performanță impresionantă pentru zona euro. Însă, cred că, în mod definitiv, nu este o soluție durabilă și trebuie să trecem mai departe de acest succes aparent pentru a putea evalua ceva ce este mai puțin pozitiv pentru viitor. Un lucru pe care trebuie să-l observăm este faptul că țările cu excedent arată că nu este vorba despre o reechilibrare a zonei euro. Observăm că este vorba despre o evoluție care a avut loc în țările care prezentau deficit. Reducerea deficitului în țările respective este o a fost generată de o reducere a cererii, care a fost de asemenea cauzată de măsurile de austeritate și de starea de austeritate. S-a vorbit despre o lipsă austerității în Europa, respectiv de uh, lipsa posibilităților și a măsurilor de austeritate în Europa. Însă, dacă este să vedem uh, nivelurile de fiscalitate, acestea au fost uh, negative și au existat multiplicatori fiscali Uh, care au fost foarte mari, din multe motive. Și acest lucru a dus la o cerere scăzută și la reducerea PIB-ului, de asemenea la creșterea șomajului. Acestea sunt uh, cei mai importanți factori care explică reducerea deficitului de cont curent în majoritatea țărilor din Sud. Un aspect care a fost observat este procesul deflației salariale această reducere a salariilor a apărut mai ales în uh, țările din sud, în țări mici, precum Grecia, Portugalia sau chiar Irlanda, observăm salarii nominale agregate care au fost reduse. Acesta este un fenomen rar. De la cel de-al doilea război mondial, în aceste țări nu s-a observat până acum nicio astfel de reducere în anumite țări, precum Spania, pentru că Spania a experimentat creștere, evoluții salariale dinamice înainte de criză, e bine, aici salariile nominale au fost uh, de asemenea reduse. Uh, ele se stabilizaseră la nivelul uh, din 2009 și acum au scăzut. Dacă încercăm să găsim un factor care să explice aceste evoluții, există unul foarte simplu și acesta este evoluția șomajului. Șomajul a fost în creștere și a pus o presiune creșterea salarială. Acest lucru nu este surprinzător, ba chiar este ceva obișnuit, mai ales dacă ne gândim la salarii și la prețuri care se prezintă destul de rigide, pe când șomajul este foarte mare de multă vreme, iar această rigiditate trebuia depășită și salariile au început să scadă. Am uh, scris uh, un discurs, nu îl urmăresc, îmi cer scuze interpreților, însă în acest discurs al meu veți găsi niște grafice care uh, ilustrează ceea ce spun și puteți să observați uh, graficul 3 în care este prezentată relația între uh, șomaj și reducerea salarială. Bun. Ce va aduce acest lucru? Deflația salariilor este ceva bun sau nu? Un factor pozitiv este faptul că deflația salarială va contribui la o competitivitate sporită. Și în felul acesta uh, pot fi abordate problemele din uh, zona euro. Nu este nevoie de o schimbare a uh, schimb, ratei de schimb valutar, pentru că vorbim aici despre o singură monedă, de o singură valută. Această rată de schimb valutar este fixă, însă uh, ea poate fi abordată prin aceste evoluții salariale. Și în evoluția acestui proces se observă uh, un aspect pozitiv. În ceea ce privește uh, deflația salarială, putem să observăm și alte uh, câștiguri. Pe termen lung se va ajunge la scăderea șomajului și la revenirea pe făgașul cel bun. Există multe exemple de-a lungul istoriei care arată că acest tip de povești pozitive bazate pe deflație salarială nu funcționează. Amintiți-vă de Europa anilor 30, amintiți-vă de Japonia. Nu a funcționat acest model. Ei bine, de ce nu a funcționat? În primul rând, pentru, nu, pentru că atunci când o criză uh, devine mai, o țară devine mai competitivă, ea răspundește deflația uh, salarială asupra celorlalte țări și în felul acesta competitivitatea scade. Așadar, uh, răspândirea deflației va reduce profitul în cadrul zonei euro. Este nevoie de rate de schimb valutar reale în cadrul zonei euro, astfel încât toate aceste țări să uh, poată evolua, să fie confruntate cu Germania și, în final, întreaga zonă să se salveze. Acest lucru nu este complet adevărat, pentru că chiar și în Germania pot fi observate anumite uh, deflații salariale. Este o deflație salarială care se concentrează pe salariile scăzute, însă putem vorbi totuși de deflație salarială. Este bine să înțelegem care sunt consecințele unei, unei astfel de proces, de aceea voi mai reveni asupra acestui punct. Ca urmare a deflației salariale, se va ajunge la o povară sporită a datoriei pentru sectorul privat. Creșterea acestei poveri a datoriei în zone în care nu s-a acționat suficient va duce la o datorie privată și mai instabilă. Și această instabilitate în final se va transforma într-o datorie publică și mai mare, care, la rândul ei, va duce la o instabilitate sporită. Așadar, uh, esența acestei uh, crize poate fi uh, reconstruită doar pornind de la acest factor al deflației salariale. În Spania uh, s-au uh, luat foarte multe credite și se poate observa că uh, ele cresc chiar și după toate acțiunile care au fost făcute. În al treilea rând, deflația salarială va spori inegalitatea și inechitatea pe majoritatea piețelor europene. Există această lipsă de stabilitate și să pună o presiune mai mare pe salariile scăzute. Punându-se și iată că în felul acesta se pune o presiune mai mare asupra salariilor decât asupra veniturilor din capital, pentru că aici vorbim despre deflație salarială, nu despre deflație în general. Și în felul acesta sporește inechitatea. Putem vorbi și despre uh, paradoxul Stiglitz, care uh, stabilește că criza crește, de fapt, inechitatea. Ce se poate face? Care este alternativa la deflația salarială și ce putem face pentru a o combate? Și voi încheia în 20 de secunde. Primul lucru pe care îl putem face este să reducem uh, reducerea cererii. Austeritatea dacă este răspândită și amânată, se realizează consolidare fiscală, dar se realizează pe termen mediu, nu pe termen scurt. Și în felul acesta ne putem aștepta la uh, niște multiplicatori mai scăzuți. Și dacă aceștia scad, atunci se obțin rezultate mai multe în ceea ce privește controlul datoriei și mai puține în ceea ce privește creșterea șomajului. Acesta este primul lucru. Iar aspectul cel mai important este că trebuie să uh, căutăm soluții pe termen lung atunci când uh, vorbim despre uh, stabilitate stabilitate. Pentru că dacă căutăm stabilitatea pe termen scurt, pornind de la instrumentele pe care le avem, nu obținem decât și mai multă instabilitate. Și uh, putem face, sau eu am câteva propuneri pe care doresc să vi le înaintez. Unul dintre ele se referă la controlul uh, valorii nominale pe uh, piața muncii. Trebuie pe de o parte, să definim uh, o normă uh, pentru salariu minim, care poate să fie un sistem complex care se aplică în toate statele membre, cu niveluri diferite de salarii minime și norme uh, minime în fiecare țară, care să fie folosit ca un instrument care să deservească două scopuri. În primul rând, să oprească deflația salarială, este într-adevăr o frână mică, dar poate juca un rol important. Și în al doilea rând, acest instrument poate fi folosit ca o cale de a rebalansa conturile corente pe termen mediu, spunând că țările care au exces, excedent, vor spori mai mult acțiunile, iar țările cu un deficit mai mic au posibilitatea de nu a crește salariul minim și nici productivitatea. În felul acesta câștigă competitivitate și lucrurile sunt pozitive. Imaginați-vă cum ar fi ca pe termen mediu să putem uh, aborda această chestiune a echilibrului conturilor curente. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Au fost 20 de secunde foarte lungi. Și acum vom trece la domnul profesor San Paul, căruia îi dau cuvântul. Thank you very much. Um, so let me read my statement. Mulțumesc. O să-mi citesc declarația. Obiectivele sunt duble. Pe termen scurt, trebuie să se reducă nevoile de finanțare ale administrațiilor publice pentru a reveni la durabilitate fiscală. Pe termen lung, trebuie să, um, să ridice nivelul uh, randamentului potențial prin reforme structurale. Ambele chestiuni trebuie avute în vedere. În momentul de față, însă, economiile din zona euro dau uh, foarte slabe dovezi de îmbunătățire. Șomajul este la nivele critice în Portugalia, Grecia și Spania. Creșterea este anemică și perspectivele sunt nefavorabile în ciuda eforturilor mari care au fost făcute strategia de ajustare structurală funcționează în niște limite politice foarte strânse. Ajustarea fiscală, cererea agregată, trebuie să fie realocate către export, ceea ce înseamnă o o depreciere a ratei de schimb. Datorită monedei euro, acest lucru nu se poate face prin deprecierea monedei, și singura alternativă este flexibilitatea salariilor nominale. În anumite țări, și nu știu dacă sunt în totalitate de acord aici cu colegul din dreapta, dar e o chestiune de informații în anumite țări, cum ar fi Portugalia. Acest lucru nu pare să se întâmple. În Portugalia vorbim de salarii în stagnare mai degrabă decât în scădere. Pe când în Grecia suntem martorii unui proces dur cu riscuri politice. Pentru ca lucrurile să funcționeze pe termen lung, trebuie să ne gândim la generozitatea statelor uh, care oferă sisteme de ajutor social. Pentru a crește nivelul competitivității, trebuie să înlăturăm barierele în care a intrării pe piața produselor, dar există grupuri care beneficiază de aceste bariere și probabil se opun de reglementării. Aceste limite reduc marja de manevră a decidenților politici și impun nevoia de a veni cu un pachet de ajustări structurale. În prezent, măsurile implementate pentru acele obiective uh, nu sunt suficiente, mai ales pentru că cele două obiective reglarea bugetului pe termen scurt și reforme structurale pe termen lung. Deci aceste două obiective nu sunt deloc consecvente unul cu celălalt. Pentru că ajustările structurale să aibă succes, avem nevoie de două lucruri. Trebuie să evităm măsurile politice care consolidează conturile pe termen scurt, dar au efecte negative asupra competitivității și productivității pe termen lung și trebuie să evităm reformele care stimulează competitivitatea și uh, creativitatea pe termen lung, dar au un impact negativ imediat asupra veniturilor fiscale și activității economice. Capcanele ignorării acestor avertismente um, pot duce la o, un insucces al reformei, dat fiind că există elemente din pachet care vor avea uh, efecte compensatorii asupra performanței economice pe termen scurt și lung. Vreau să menționez acum câteva aspecte care țin de reformele structurale din țările uh, vizate, din perspectiva acestor principii. Și o să mă refer la câteva elemente din uh, pachetele de reforme din Portugalia, Grecia și Italia și să discut um, în ce măsură există coerență între efectele lor pe termen scurt și lung. Nu sunt expert pe țările respective, dar uh, aceste reforme sunt emblematice și pot fi discutate din această perspectivă. În ceea ce privește ajustările pe termen scurt, prioritatea trebuie acordată măsurilor de reducere a cheltuielilor și nu celor de creștere a veniturilor. Acestea din urmă trebuie asociate cu o mai mare povară financiară care ca atare are efecte de denaturare pe termen lung asupra economiei. Există un consens unanim cu privire la avantajele conformării fiscale crescute, parte a pachetului de reformă din toate țările din program. Într-adevăr, în principiu, o mai mare eficiență a colectării fiscale duce la colectarea aceleași sume cu rate fiscale mai scăzute, reducând astfel nivelul denaturării pe piață dar ar putea duce la viitoare creșteri fiscale uh, făcute de guverne oportuniste fiindcă aceste creșteri sunt mai puțin costisitoare. Și anticiparea unor astfel de evoluții pot să facă rău investițiilor și creșterii. În Portugalia, plățile de concediere pentru lucrătorii cu contracte permanente au fost um, reduse considerabil până la media europeană. Reforma trebuia făcută de mult și uh, duce la creșterea productivității și reducerea ratei șomajului pe termen lung, dar cred că ar fi trebuit să fie amânată. Impactul imediat este uh, reducerea salariilor pe durata unei recesiuni care periclitează obiectivele pe termen lung ale reformei. Mai mult, impactul asupra creării de locuri de muncă este redus pentru că mulți dintre noi angajați sunt sub contracte temporare, neafectați de reforma respectivă. Încercarea de a taxa contractele temporare în Italia și Franța reprezintă un pas util către contracte de muncă unificate care ar elimina ineficiențele sistemului dual de pe piața muncii, dar pe termen scurt poate reduce crearea de locuri de muncă și amâna redresarea economică. Pe de altă parte, un exemplu mai pozitiv ar fi reforma negocierilor colective din Portugalia, care, printre altele, limitează extinderea automată a acordurilor salariale la un întreg sector, în special când acele acorduri sunt semnate de sindicate care reprezintă o minoritate de lucrători și care duc la avantaje pozitive dintr-o perspectivă pe termen lung și scurt. În Italia, reforma este una similară. Pe termen lung va reduce rata de echilibru a șomajului, în special având în vedere că realocarea muncii intersectorială va continua prin diferențiarizarea salariilor în locul uh, perioadelor de șomaj. Trebuie să se ajungă la un nivel de moderare a salariilor pentru a restaura echilibrul și re- pentru a reduce șomajul la niveluri acceptabile. Trebuie să spun că în cazul Portugaliei s-ar putea ca acest lucru să nu fie suficient, fiindcă ajustările cerute la nivelul salariilor sunt probabil de 20%, reducerea salariilor nominale și cred că acest lucru poate fi obținut doar prin devaluare, lucru care uh, nu este permis prin apartenența la zona euro pentru a elimina consecințele imediate ale crizei, în special rata ridicată uh, a șomajului, Grecia în momentul de față își extinde uh, rețeaua de sprijin social formare profesională, venit minim garantat și extinderea acoperirii asigurărilor medicale ar fi incluse aici. Programele sunt finanțate din fonduri structurale europene și de către Banca Mondială. Aceste măsuri sunt logice, având în vedere contextul politic, dar nu sunt deloc inteligente. Um, sunt susținute locuri de muncă ineficiente și schemele de genul salariului minim uh, nu pot fi reversate și pot să fie adevărate capcane. Grecia nu poate să aibă același nivel de protecție socială ca țările scandinave, de exemplu. Și asta ne arată cum o situație macroeconomică proastă poate crea sprijin economic pentru politici care au consecințe nefaste pe termen lung asupra economiei de reglementarea profesiilor protejate, care este parte a pachetului de reformă din Grecia și Italia, trebuie să aibă efecte pozitive și pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen lung, alocarea muncii este mai eficientă și costul serviciilor pentru consumator și companii scade. Pe termen scurt, rata șomajului va scădea pentru că oamenii pot să uh, Uh, se lanseze pe piața serviciilor respective. În încheiere, deci, putem spune că ne aflăm într-o situație unde, datorită crizei, țările implementează reforme care au două obiective. Unul pe termen scurt, consolidarea fiscală și altul pe termen lung, stimularea ratei de creștere a randamentului potențial, dar ar trebui să ne gândim puțin mai mult la consecințele pe termen lung a măsurilor care intenționează să rezolve problema pe termen scurt și efectele asupra balanței fiscale pe termen scurt a așa numitelor reforme structurale care trebuie să funcționeze practic pe termen lung. Vă mulțumesc pentru mm. atenție. Mulțumim foarte mult. Am o listă de vorbitori aici pe care secretariatul mi-a transmis-o în metoda, după metoda DONT, aproximativ, le citesc și dacă cineva vrea să fie pus pe listă să ne anunțați. Rich, Rodi Kratzer, Annie Polimata, Theodore Siklakis, Philippe Lambert, Zana Gomez, Liam Wangok, Jürgen Klut and Nick Griffin. Anybody else? Yeah, Mrs. Papadopoulos. Mrs. Papadopoulos, if you add uh, anybody else? Și doamna Papas, mai este cineva, domnul Langen? Mai dorește cineva să intervină? Sorry, can't read the... îmi pare rău, nu văd, uh, distan... nu văd de la distanța asta ce scrie pe cartonaș. Bun. O să vă rog să interveniți fiecare câte două minute. Vă rugăm să adresați întrebări de la bun început, nu să faceți declarații, pentru că altfel o să vă tai microfonul înainte să ajungeți la uh, întrebări. Ivana. Mulțumesc. Aș dori să subliniez faptul că Uniunea Europeană are la dispoziție două mecanisme importante care ar trebui să fie utilizate pentru a ghida statele membre și pentru a le încuraja să folosească măsuri pentru îmbunătățirea uh, creșterii și pentru crearea de locuri de muncă, dar fără a periclita standardul de viață al cetățenilor europeni. Vorbim aici despre semestrul european și despre procedura privind deficitul excesiv. Sunt de acord cu experții că este important să discutăm despre toate astea și uh, poate ar trebui să avem un cadru pe termen mediu, nu pe termen scurt, pentru că țările care se confruntă cu deficite ar trebui să poată ieși din cercul vicios uh, și să poată uh, crea locuri de muncă și să poată demara creșterea. Deci trebuie să-și încurajeze dezvoltarea astfel încât să poată pe termen lung să iasă din criză fără a periclita standardul de viață al uh, cetățenilor. Întrebarea este cum putem găsi echilibrul potrivit între măsurile de austeritate și nevoia de a stimula consumul, competitivitatea și, de asemenea, cum putem uh, avea amestecul potrivit între măsurile de consolidare fiscală și uh, măsurile de creștere și încurajare a mediului de afaceri, a pieței muncii, de investiții în educație, de încurajare a IMM-urilor pentru ca forța de muncă să fie mai flexibilă. Și cum putem schimba politicile fiscale pentru a reduce impozitele pe venit. Pentru că doar o combinație ale acestor uh, măsuri uh, poate aduce într-adevăr o modificare a tendințelor și poate să ne ajută să trecem de la deficit la surplus. Dar trebuie să vedem cum se pot aplica aceste lucruri în practică. Mulțumesc, Rodi Crața, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea pe care aș vrea să o adresez pleacă de la ceea ce a spus colega noastră. Uh, ne petrecem timpul căutând echilibrul. Echilibrul între măsurile de austeritate și nevoia de a crea condiții pentru relansarea economică. Și aș vrea să adresez o întrebare experților noștri. Din ce am înțeles eu, Au existat foarte multe critici și proteste împotriva măsurilor de austeritate și a factorilor de multiplicare aplicate, aplicați în această politică și aș vrea să vă întreb care ar fi propunerea dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă politicile aplicate au și obiective pe termen lung nu putem să introducem obiective pe termen lung și de infrastructură care să le permită să se protejeze pe termen lung. Sau să ne trezim peste ceva timp cu măsuri pe termen scurt care uh, au fost deja finalizate și Europa se va trezi din nou în gol. Mulțumesc foarte mult, doamna Podimata, acum. Mulțumesc, Sharon. παραγωγικότητα, την ανάπτυξη. Mulțumesc, Sharon, încă o dată. Mă bucur să avem aici experți care ne ajută să vorbim despre creștere și relansare economică, ținând cont și de factorii sociali. În programul aplicat de ceva vreme în Grecia, rezultatul a fost că uh, competitivitatea a crescut, dar recesiunea s-a adâncit și nu s-a ținut cont deloc de factorii sociali, de dimensiunea socială, dar și nici de factorul politic, de factorul stabilității politice. Așa încât aș dori mai întâi să le mulțumesc celor doi experți pentru intervențiile foarte interesante. Domnul Sambo a făcut două observații care mi se par relevante pentru cazul Greciei. Ați spus că um, χρόνου ώστε και οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές να έχουν... Rezolvarea problemei bugetare nu trebuie să fie o măsură pe termen scurt, și că ar trebui să ne gândim la termen lung, astfel încât uh, factorii de multiplicare să aibă efecte mai mici pe termen scurt. Și uh, întrebarea pe care vreau să o adresez este următoarea. Pentru că am senzația că observațiile dumneavoastră merg, uh, vin împotriva programului de austeritate al Greciei. După dumneavoastră, crezi că acest program de austeritate este eronat? în ceea ce privește competitivitatea, credeți că putem uh, îmbunătăți competitivitatea în condițiile în care șomajul se ridică la 30%? Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Siclachis. Schilakakis uh, îl corectează, o corectează domnul Schilakakis pe doamna Bowles. Dați-mi voie să încep cu o întrebare și după aceea trec la analiză decât invers. Prima întrebare. Cum evaluați uh, distrugerea capitalului uman, având în vedere că există oameni care stau în șomaj 4-5 ani? Și cât de ușor își vor putea găsi de lucru după aceea? A doua întrebare, mă refer la Grecia. Cum vedeți distrugerea capacității de producție, având în vedere că timp de 4-5 ani nu a existat niciun fel de investiții? pentru că există o diferență de 4-5% între ratele dobânzii între uh, Grecia și Germania, spre exemplu, deci țările din zona euro, ceea ce înseamnă că orice fel de investiție este irațională din punct de vedere economic. În al treilea rând, cum analizați reducerea drastică a creditelor pe perioada crizei și pe perioada efortului de a ieși din criză. Este posibil să avem o redresare fără credite? Pentru că asta încercăm să facem. E ca atunci când uh, uh, tai picioarele unei broaște și după aia îi cer să sară. E un pic cam dificil. Și, nu în ultimul rând, al doilea vorbitor a, venit de, a vorbit despre venituri deci, în loc să colectăm venituri, e mai bine să reducem cheltuielile. Dar Troica, în țara noastră, a intrat pe partea de venituri, pentru că uh, sistemul politic a preferat asta și am început cu un stat care cheltuia 53% din PIB. Astea erau uh, cheltuielile generale ale guvernului. Suedia plus, i-aș zice eu. Și în 2012 cheltuim 50% din uh, uh PIB tot așa pe cheltuielile generale ale guvernului. Și cum vedeți diferența între o ajustare pentru un stat mai mic sau ajustare pentru impozite mai mari? Mulțumesc, domnul Lambert. Mulțumesc, doamna președinte. O să-mi fac uh, plăcerea să vorbesc în franceză cu profesorul Sampol, pentru că va fi mult mai ușor așa. Văd că sunteți inginer și prin contribuțiile noastre aveți multe declarații des despre care aș dori să uh, analizez elementele științifice în primul rând. În primul rând, întrebarea domnului Schilakakis, uh, încasări cheltuieli. Ați spus că trebuie să avem uh, reducerea cheltuielilor, pentru că creșterea impozitelor și a poverii fiscale are în sine un efect de distorsionare pe termen lung, un efect negativ pentru economie. Întrebarea mea este relativ simplă. Presupun că ipoteza fundamentală este că uh, statul nu știe să aloce resursele față de piața privată care știe și atunci care sunt elementele științifice pe care le aveți care sprijină această teză? Eu parcă mi-amintesc că criza din 2008 s-a datorat în principal unei alocări uh, de resurse către bulele imobiliare, care n-au fost produsul unor decizii guvernamentale și uh, se vede în Grecia și în alte părți că există o alocare proastă a resurselor din partea statului, dar nici sectorul privat nu pare să fie uh, scutit de greșeli în uh, acest domeniu. Presupun că aveți, aveți o bază științifică solid, solidă la baza acestei teze. A doua întrebare se referă la piața muncii. Sunteți inginer și eu la fel uh, și dacă vă urmăresc, dacă înțeleg bine ce spuneți, facem o deflație salarială, fie că vorbim de salariile nominale, fie că vorbim despre protecția socială, dar uh, haideți să spunem că reușim să reducem șomajul. Dar dacă înțeleg eu bine ce ați spus, pentru a urma uh, exercițiul până la capăt, într-o economie în care oamenii în proporție de 100% sunt uh, angajați, M-ar interesa nu o declarație politică, pentru că asta e un pic treaba noastră, dar aș vrea să știu care sunt probele științifice pe care le aveți, care sprijină declarațiile pe care le-ați făcut. Mulțumesc. Okay, and now Ana Gomez. Ana Gomez. Thank you. I must refer Mulțumesc. Vreau să vorbesc cu uh, profesorul Sampol și să vorbesc despre raportul uh, INLO care a fost prezentat în Portugalia ieri și care a spus că uh, o problemă este reducerea uh, salariilor și creșterea șomajului. Și exact asta arată Portugalia. Nu există salarii uh, care să fie înghețate ci uh, salariile sunt în scădere. Salariul minim este 285 de euro și a fost redus cu 4,7% în medie în ultimii doi ani. Pensiile de 600 de euro au fost reduse cu și uh, să zicem că ai o carieră de 30 de ani, un salariu de 3.000 de euro, dar acum uh, ai un salariu de 2.000 de euro. Este o reducere de 20%. Deci asta nu, ne, nu crește productivitatea, nu ne întoarce la competitivitate, la creștere, nu încurajează crearea de locuri de muncă, ci uh, Uh, crește riscul de sărăcie și distruge uh, protecția socială și încurajează imigrația. Nivelul de imigrație, conform raportului Organizației Internaționale a Muncii, unul din șapte locuri de muncă au fost distruse. 10% din uh, averea noastră națională a fost distrusă în ultimii ani. Avem 10.000 de oameni, 10.000 de tineri calificați care emigrează în fiecare lună din, uh, de la noi din țară. Deci asta este realitatea. Ceea ce crește este imigrația, inegalitatea și uh, protecția socială în Europa este distrusă. Da, nu sunt sigură care a fost întrebarea. Doamna Van Gogh. Da, o întrebare pentru fiecare expert în parte. M-a interesat uh, prezentarea domnului Sambo în ceea ce privește deflația salarială. În programele electorale, noi o să fim tentați să spunem că uh, trebuie o creștere a salariilor, dar uh, directorii de întreprindere o să ne spună, da, dar există o problemă, nu pentru că salariile au crescut, ci pentru că uh, a scăzut productivitatea. Întrebarea mea este simplă. Putem să facem o creștere a salariilor fără a uh, deteriora starea întreprinderilor și cum facem asta în practică? Apoi, către domnul Sampol. O să mă alătur uh, colegii Lambert. Uh, ați vorbit despre reducerea cheltuielilor, care se bazează pe două ipoteze. În primul rând că factorul de multiplicare egal cu zero și în al doilea rând că testul de echivalență este dovedit. Uh, Puteți să ne spuneți care sunt uh, studiile care susțin cele două ipoteze? Mulțumesc. Mulțumesc, Liam. Domnul Clute. Danke, Sharon. Mulțumesc, Sharon. Întrebările și aspectele economice, acestea sunt puse mereu în prim plan, însă de la începutul intervenției mele doresc să subliniez că măsurile economice care au fost luate până acum pentru combaterea crizei au avut consecințe semnificative politic. Partidele de dreapta, cele care doresc mai degrabă să vadă Uniunea Europeană distrusă, au uh, câștigat, uh, au avut multe câștigat în majoritatea statelor uh, Uniunii Europene. Și nu putem neglija acest aspect. Însă am o întrebare pentru domnul Timbo discutăm aici despre competitivitate și mi se pare că discutăm la un nivel cam abstract. Am fost de câteva ori în Grecia și de asemenea și în Portugalia și am observat câteva lucruri pe care nu putem uh, să le uh, controlăm discutând despre competitivitate la nivel abstract. Vorbim pe de o parte de aceste țări care au fost dezindustrializate. Nu mai există o bază industrială în ele și competitivitatea este greu de construit aici. Trebuie uh, construită întâi o bază de producție rezonabilă pentru a putea continua de aici. De asemenea, producția de uh, ulei, producția de vin, ceea ce este valabil și pentru Cipru. Ei bine, ei uh, nu au acces la piața internă pentru că producția pe care o produc anual este mult prea scăzută, de aceea ea nu este preluată de uh, marile companii uh, care importă astfel de produse. Să știi că este adevărat, uh, există multe unități de producție care produc mult prea puțin pentru a putea comercializa pe piața mare. Asta înseamnă că trebuie să intervenim și aici și să ne gândim cum putem să modificăm structurile de producție la modul concret astfel încât aceste țări să poată participa la piață. Și nu am auzit nimic în acest sens și al vrea să știu care este aprecierea dumneavoastră în ceea ce privește aceste probleme. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, Griffin. Mulțumesc. Două puncte foarte interesante în această după-amiază. În primul rând, uh, în prima sesiune ni s-a reamintit că vorbim despre o criză artificială care a fost creată de la bun început ca un pretext pentru o uniune totală, cu un citat foarte cinic din partea lui Romano Prodi Apoi, uh, deflația salarială în sudul Europei și ascultând uh, toate acestea, mm, e foarte clar, pentru că văd că la fel se întâmplă și în Regatul Unit. Uh, ai program de lucru mai scurt, ai și asta afectează viețile oamenilor. Este o consecință dureroasă Uh, și presa este plină de uh, povești ale familiilor care sunt uh, distruse de bănci cu practici cămătare. Și am văzut într-o lumină nouă ce înseamnă criza și pentru că vorbim despre cineva care este amenințat cu evacuarea, uh, Uh, și uh, primește, este amenințat că dacă este evacuat, atunci uh, copiii săi vor fi preluați de Direcția pentru Protecția Copilului, vor fi trimiși la orfelinate și așa mai departe. M-a rugat să-l ajut și m-a rugat să spun tuturor aici că această criză benefică pentru crearea monedei unice și pentru crearea Uniunii uh, rănește familii reale în lumea reală. Întrebarea mea este simplă pentru toată lumea. Cât crezi că mai este până uh, se răscoală țăranii? Mulțumesc acum, doamna Antigone Papadopoulou. Mulțumesc. Am spus deja că criza economică a agravat problemele sociale. Săptămâna trecută am fost în delegație parlamentară în Grecia și ni s-a vorbit despre uh, creșterea numărului de sinucideri, uh, avorturi și violență în familie. Și de asemenea și de alte probleme sociale. Și aceleași fenomene se observă și în Cipru, țara mea. Întrebările mele sunt foarte simple. Vreau să știu dacă uh, Troica și investitorii, creditorii, nu ne transformă în cobai, având în vedere că guvernanții țărilor noastre încearcă uh, să obțină împrumuturi noi. Și mă întreb dacă finanțele publice vor fi uh, raționalizate, vor fi reduse prin scoaterea în șomaj a mii de lucrători. Vedem foarte mulți tineri foarte calificați care pleacă din țările noastre și întrebarea mea este următoarea. Vorbim fără încetare despre relansarea economică. Ce înseamnă această relansare? Avem probleme în sectorul bancar Uh, întreprinderile și IMM-urile nu mai găsesc uh, credite, nu mai primesc credite. Nu există un climat de securitate uh, care să încurajeze investitorii să vină în Cipru. Nu mai există creștere economică și atunci cum relansăm economia? Sunt întrebări critice până la urmă. Anul viitor uh, vom avea alegerile europene și îmi pare rău, dar o să ne trezim aici cu uh, reprezentanți ai uh, partidului uh, uh, Zorii uh, partidului extremist din Grecia și partidului doamnei Le Pen și cred că ar trebui să vedem care sunt uh, soluțiile pentru a contracara toate aceste probleme. Domnul Langen. Äh, äh, Mulțumesc. Doresc să adresez trei întrebări. În primul rând, este adevărat că diferențele uh, în ceea ce privește dobânda sunt mari, astfel încât statele anumite state au putut să plătească niște dobânzi mai mici. Ei bine, este adevărat că aceste um, dobânzi mai scăzute nu au dus la depășirea crizei, ci din contră la uh, Uh, au creat mai multe probleme. În al doilea rând, uh, diferențele salariale. Există diferențe salariale și putem vedea, uh, pornind de la exemplul Regatului Unit. Sindicatele au reușit ca și în ceea ce privește angajații de la căile ferate să se obțină angajări suplimentare. Um, cum vedeți dumneavoastră lucrurile în ceea ce privește diferențele salariale și faptul că în Germania um, aceste salarii sunt negociate uh, la nivel de branșă prin negocieri între angajatori și reprezentanții sindicali, respectiv comitetele de întreprindere. Și, de asemenea, aș vrea să știu care este uh, situația cu Croația și Turcia și uh, aderarea acestora care este de asemenea rolul uh, statului. Ce consideră experții că ar trebui să facă statul? Să inițieze reforme, să faciliteze condițiile de investiții, astfel încât să uh, existe o administrație uh, pe care te poți baza, o administrație care să luptă împotriva corupției. Deci unde uh, vedeți că există potențial pentru reformele care sunt atât de necesare? Quick Panic lost the list uh, and Nicola... Bun, mai avem pe listă domnul Salavracos. Nu pot să mai accept alți intervenienți, suntem deja în întârziere, ar trebui să începem următorul panel și o să pierdem interpreții la final. Deci uh, asta e, îmi pare rău. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc celor patru intervenienți și să vă reamintesc că moneda euro a înlocuit alte monede. Presupun că s-a ținut cont de experiența evoluției celorlalte monede care existau pe piața mondială de secole întregi. I-am asigurat pe cetățenii europeni că moneda euro este o monedă stabilă, care oferă posibilități mai bune de creditare și că moneda euro le garantează o viață mai bună și o mai bună apărare a drepturilor lor. Nu știu dacă acest obiectiv a fost atins, pentru că, din ce văd eu, drepturile omului sunt uh, scăzute și în scădere în toată Europa ceea ce va ridica probleme având în vedere că se apropie alegerile europene și trebuie să ținem cont de toate evenimentele recente petrecute în toate statele noastre. Aș vrea să vorbesc despre bilanțul uh, plăților externe menționat de domnul Sambo. Și vreau să-l întreb dacă Ați vorbit despre creșterea importurilor uh, din uh, țările din Sud și cred că asta ar fi important pentru a trage o concluzie. Uh, vreau să salut și inițiativa domnului Caraz, care este vicepreședintele nostru, care ne-a invitat să analizăm erorile comise de Troica în evaluările sale de politici în țările sud-europene. Asta ne-ar permite să înțelegem unde au ajuns banii țărilor din Sud și cum se vor forma noile echilibre de conturi în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc am pierdut finalul interpretării. Mulțumesc foarte mult! Acum mă întorc către dumneavoastră pentru niște răspunsuri foarte scurte. Nu puteți vorbi mai mult de 5 minute și o să-i dau mai întâi cuvântul lui Gil pentru că el nu a depășit în prima sesiune. Okay, thank you. So I got many questions. Mulțumesc. Am primit multe întrebări și, din păcate, nu am decât 5 minute la dispoziție pentru a răspunde, așadar nu voi răspunde la toate întrebările care mi-au fost adresate. Însă, după cum bine știți, Părerea mea este că dacă te pui singur într-o poziție imposibilă, este prea târziu să te plângi. Este un lucru pe care l-au făcut multe țări, pentru că înainte să ajungă în criză, au uh, creat niște bugete de deficit mari. Aici nu este vorba de Spania neapărat și este cazul Greciei, de exemplu, dar și al altor țări, de, asem- de asemenea al Portugaliei. Și dacă este prea târziu, sigur că devine dureros mai ales dacă vorbim, vedem că are loc o inflație salarială și că nu te mai aliniezi în rând cu celelalte țări uh, din zona euro. Au fost acordate credite, s-au dat titluri de valoare, care vor fi finanțate de generații viitoare, despre care mm, și de asemenea nu se știe dacă vor putea fi colectate toate taxele, pentru că evoluția demografică este una descendentă. Deci, în fața unei astfel de situații, sigur că uh, apar o serie de provocări. Și dacă se dovedește că nici nu ne putem vinde produsele pentru că ele sunt prea scumpe, atunci uh, singura cale este să le ieftinim. Sigur că nimănui nu-i place să îi se reducă salariul, însă ce altceva e de făcut. Acest lucru mă uh, duce la un alt punct pe care doream să îl menționez, austeritatea. Sigur, sunt de acord întru totul că nu este momentul potrivit pentru austeritate, pentru că ne găsim o recesiune și, da, am luat măsuri de austeritate. Eu cred că uh, valoarea nominală este mai mare de zero și... Bun, ce e de făcut? Știm că pe termen scurt, austeritatea distruge locuri de muncă și are un efect de contracție. În trecut exista uh, un termen numit consensul de la Washington, care era aplicat de femei în țările în criză. Acest consens de la Washington se baza pe niște principii simple. Dacă cheltui prea mult, trebuie să cheltui mai puțin. Și știm că dacă cheltui mai puțin, cererea va scădea și asta va distruge locurile de muncă. Așadar, este nevoie de o altă sursă care să genereze cerere pentru a compensa prima măsură. Această altă sursă de cerere trebuie să vină din celelalte părți ale lumii. Așadar, uh, modul de implementare al pachetelor de austeritate este uh, prin substituirea uh, cererii interne cu cerere externă. Și cum se crește cererea de export? prin oferirea uh, unor prețuri mai bune. Așadar, da, poate că voi surprinde pe mulți cu afirmațiile mele, însă noi nu trebuie să rămânem partizanii euro. Eu cred că euro este una dintre marile probleme în această criză, pentru că nu permite țărilor în criză să implementeze consensul de la Washington. Așadar, ce facem dacă nu poate fi implementat consensul de la Washington? Implementăm politici, precum cea din Franța, Uh, sub Jean-Claude Trichet. Când, ne, când eram în sistemul monetar european și Trichet a numit acest sistem dezinflația competitivă. Deci, în loc de devalorizare, s-a ajuns la o politică de contracție care a dezamorsat economia. În felul acesta s-a ajuns la o inflație mai scăzută în celelalte țări. În uh, Portugalia, Spania și Grecia, această, pentru ca această uh, dezinflație competitivă să funcționeze, în condițiile în care piața este rigidă, trebuie ca șomajul să devină foarte mare, pentru că acest mecanism începe să acționeze numai când șomajul ajunge la 20%. Asta am învățat de la acele țări. Alte țări sunt mai norocoase pentru că au piețe ale muncii mai flexibile. Aici, dezinflația competitivă și strategiile de dezinflație competitivă sunt uh, aplicate uh, ceva mai ușor. Așadar, aceste elemente fac parte din zona euro și iată care sunt costurile pe care le plătim. Voi răspunde și la întrebările care au fost adresate în franceză de uh, compatrioții mei, cât și de uh, cei care locuiesc în Belgia. Și la acestea voi răspunde în limba franceză. Ce euh, Vreau să nu se susțin aici că am spus ce n-aș fi spus. N-am spus că multiplicatorul este egal cu zero, că există echivalență ricardiană și nici că statul este un prost uh, alocator de resurse. Ce am spus este că pentru a finanța mai multe state e nevoie de taxe mai mari, ceea ce înseamnă stimulente reduse pentru investire, pentru uh, muncă și reducerea activității. Nu mă refeream la eficacitatea statului, am eu îndoielile mele, dar nu despre asta am vrut să vorbesc, ci despre efectele denaturatoare ale fiscalității. Sigur că o să-mi spuneți, bun, dovediți asta, dar aici există deja lucrări de specialitate. Din păcate, economia nu este însă o știință exactă dar aș vrea să vă prezint, aș putea să vă prezint niște articole care, de exemplu, e un articol scris de Ghila Rock, unde se estimează costul fiscalității, care arată că pentru anumite categorii socioeconomice, practic ne aflăm în partea de maximă a curbei activităților economice și că situația este așa de denaturată încât dacă vom crește fiscalitatea pe anumite categorii, nu va duce la o creștere a veniturilor fiscale. În ceea ce privește efectele salariilor asupra cererii de locuri de muncă, știți că nimeni nu vrea sclavagism, deși acesta există în anumite țări, țările comuniste au readus sclavagismul fiindcă era singura, sub forma gulagului, fiindcă era singura metodă de a funcționa, Există o experiență naturală interesantă. 5 secunde și închei. Eh, Spania, sub Franco, cu salarii extrem de reduse și acolo ce am observat este că rata șomajului era zero. Era chiar un exces de cerere de locuri de muncă, de oferte de locuri de muncă. Apoi, eh, după schimbarea de regim, rata șomajului a crescut la 20%. Dar cine vrea să apere sistemul lui Franco? Nu e bine să ai niciun rata șomajului zero, dar acestea sunt episoade istorice care ne spun că este o legătură între costul muncii și rata șomajului. You off, I know it's a hard job. Mulțumesc că este prima dată când nu respectați timpul, însă ținând cont că prima dată l-ați respectat foarte bine, uh, vă înțeleg. Foarte rapid uh, voi fi și eu. Of the economy. Spune domnul Javier. Uh, trebuie să înțelegem uh, un lucru. În acest moment ne găsim într-o situație de austeritate foarte pregnantă, iar amânarea și răspândirea acestei austerități și ținând cont de dimensiunea multiplicatorului și de faptul că cu un rezultat mai bun ne putem aștepta la o situație mai bună, ei bine, nu știu dacă soluția este această răspândire și această tergiversare. Pentru că ideea este nu să cheltuim mai mult, ci să transformăm uh, procesele de austeritate în niște procese mai lente. Acesta este unul dintre răspunsuri pe care doresc să le ofer cu privire la salarii. Chestiunea nu este a, uh, de a crește salariile, ci de a înfrâna această reducere salarială. Este o diferență sensibilă, dar este altceva decât creșterea salarială. Existența unei norme uh, cu privire la uh, sistemul minim uh, este importantă pentru că anumite țări cresc salariul minim pe economie. Să luăm, spre exemplu, Franța. Aici ratele marjei sunt foarte scăzute și nu este niciun motiv în Franța pentru a spori salariile, respectiv salariul minim. Uh, nu trebuie, uh, scăzut, uh, nu trebuie crescut prea mult salariul pentru a se ajunge la o descreștere a salariului minim în Franța. În contextul inflației, al productivității, dar creșterea salariului minim în Germania, aceasta ar resimți-o toată lumea. Și vreau să-i spun un lucru domnului San Paul. Da, nu putem face nimic mai mult decât să devalorizăm uh, anumite țări. Iar pentru a recâștiga competitivitatea, devalorizarea este foarte importantă, dar dezindustrializarea reprezintă de asemenea un factor important. Este nevoie de o industrie pentru a crește. Referența la eh, Jean-Claude Trichet este interesantă, dar am putea să ne referim și la Laval. De ce? Pentru că atunci când faci procedăm la această deflație salarială și avem o criză globală, în final ajungem la o deflație, deflație globală. Putem ajunge și la un război mondial. Deci, ceea ce trebuie să facem, iar răspunsul cel mai potrivit la Laval este necesitatea unui, unei rebalansări prin reducerea țărilor cu deficit sporirea competitivității în țările care prezintă un deficit mare și trebuie găsită o cale de a reduce excedentul în țările care prezintă excedent bugetar. Pentru că dacă nu facem așa ceva, în final ajungem la deflație și nici nu se rezolvă problema conturilor curente. Așadar, este nevoie de o perspectivă globală. Consensul de la Washington nu poate fi aplicat în fiecare țară, să spunem în final, opa, am greșit. Președinte, mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că întotdeauna sunt mult prea multe întrebări și mult prea puțin timp pentru răspunsuri. Dacă mai există comentarii, uh, eventual le putem uh, transmite în scris. Așadar, dacă mai doriți să mai răspundeți ceva, să completați răspunsurile dumneavoastră, noi ne bucurăm să primim în scris de la dumneavoastră răspunsuri pe care le vom transmite și noi prin e-mail mai departe deputaților. Și acum cu toate că avem întârzierea de un sfert de oră, trecem mai departe la cel de-al treilea panel, care este un schimb de opinii cu Comisia Europeană și cu Banca Centrală Europeană. Și uh, lucrurile uh, se desfășoară în același context în care s-au uh, au fost organizate și uh, ceva mai uh, devreme anul acesta, când am uh, discutat despre situația Greciei și Ciprului. Uh, mai întâi voi da cuvântul reprezentanților comisiei. Este vorba despre domnul Servas de Rus de la Digi ECFIN. Sperăm că puteți să vă să prezentați observațiile noastre cât mai succinte, poate reușiți să vorbiți doar șapte minute. Dacă ați reușit acest lucru, noi am apreciat foarte mult. Aveți cuvântul. Okay. Um, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Voi face tot posibilul pentru a respecta cele șapte minute. Poate voi vorbi ceva mai repede decât în mod obișnuit pentru a reuși acest lucru. Mă bucur foarte mult să vorbesc uh, cu reprezentanții acestei comisii, pentru că, mm, iată, un exemplu bun de transparență și preluare de răspundere uh, în Parlament cu privire la TUPEC. Aș vrea să mă refer la uh, rolul Troicăi. Troica a, luat, a fost înființată la inițiativa statelor membre. A fost uh, formulată, în, a fost reflectată în TUPAC și uh, în uh, tratatele care au fost semnate. Ea acționează în numele statelor membre. a întrerupte. Nu, nu putem să procedăm așa. Nu puteți vorbi mai repede pentru că interpreții nu vă pot urmări, așadar trebuie să vorbiți mai încet. Bine, voi încetini și voi respecta totuși cele șapte minute. Decizia financiară a fost foarte importantă la nivelul statelor membre. De asemenea, programele cele mai importante au fost uh, dezvoltate în statele membre. Modelul Troicăi s-a dovedit a fi util în uh, răspundere, în a răspunde la provocările uh, presupuse de uh, această criză. Ca, așa cum a spus și domnul vicepreședinte la conferința de presă, Comisia este conștientă de inițiativele Parlamentului European care dorește să studieze funcționarea Troicăi încercând să îi uh, identifice legitimitatea. Participarea mea la această audiere sper să fie utilă pentru uh, un dialog cât mai bun și pentru o consolidare a uh, simțului de răspundere. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte cu privire la cele mai mari uh, realizări ale programului. Succesul este unul remarcabil și, până în final, uh, programul a reușit să evite riscurile și a reușit să construiască un cadru potrivit pentru implementarea măsurilor. În ceea ce privește previziunile comisiei, care au fost uh, publicate astăzi, majoritatea uh, țărilor vor înregistra o creștere de aproximativ jumătate de procent anul viitor. În Grecia, Irlanda și Portugalia această creștere va fi puțin mai scăzută. Ne așteptăm ca alte țări să suferă o contracție în anul 2014 înainte să treacă la o evoluție ascendentă în anul 2015. Consolidarea fiscală a fost impresionantă. Grecia a făcut eforturi fiscale foarte mari uh, din 2009 încoace și uh, a reușit să înregistreze un progres remarcabil în ultima vreme. Portugalia uh, prezintă deficite, însă a reușit să-și le înjumătățească. Acest lucru uh, a fost demonstrat prin îmbunătățirea situației de pe piață și uh, prin uh, reducerea finanțării pentru plata datoriilor. Accesul la piețele suverane s-a îmbunătățit. Acest lucru este valabil pentru Irlanda, care a înregistrat progrese foarte importante, dar și pentru Portugalia. Așteptările cu privire la accesul la piață în ceea ce privește Grecia ar putea să se îmbunătățească începând din 2015. După cum bine știți, Spania și-a recâștigat accesul la piață pe parcursul ultimului an. În afară de aceasta și competitivitatea a fost îmbunătățită. Exporturile uh, s-au accelerat vizibil și conturile curente s-au ajustat și au uh, înregistrat uh, cifre pozitive. Reformele structurale sunt uh, în desfășurare. Se observă deja rezultate și iată că scade și șomajul. Conform estimărilor, impactul uh, asupra PIB-ului va fi de 6% pe termen mediu. Și probabil dublu uh, pe termen ceva mai lung. De asemenea, sectorul bancar a fost decapitalizat. Progresul este evident în Irlanda și Spania, și putem spune că o criza creditelor a fost evitată. Acestea fiind spuse, au apărut câteva uh, întrebări cu privire la designul programului. Designul programurilor a fost cel potrivit, ținând cont de circumstanțele inițiale dificile și de multiplele constrângeri care au existat pe parcursul operațiunilor. Uh, incertitudinea politică și instabilitatea au uh, reprezentat provocări importante pe parcursul implementării programului. Însă nu trebuie să le confundăm pe acestea cu un eșec al programului. Dezechilibrele au uh, fost surmontate, însă ele au existat și de multe ori au pus multe probleme într-un mediu deja dificil. Cu toate acestea, progresul a fost înregistrat, însă vremurile sunt în continuare dificile. Permiteți-mi să subliniez câteva dintre aspectele cele mai importante. Moștenirea rămasă de pe urma crizei uh, va pune în continuare probleme gradul de îndatorare, fragmentarea financiară rămân factori foarte importanți. Finanțările pun în continuare probleme în anumite state membre. Progresul rapid cu privire la uh, formarea unei uniuni bancare este absolut indispensabil pentru a asigura stabilitate financiară și integrare financiară în Uniunea Europeană. progresele nu au fost uh, suficient de rapide în anumite țări, iar uh, reducerea salariilor nu s-a tradus și în scăderea prețurilor uh, neapărat. De multe ori piețele au fost rigide și este nevoie de mai multă competitivitate și de reforme structurale mai profunde. Situația uh, șomajului și a ocupării rămâne în continuare una îngrijorătoare. Comisia a inițiat multe acțiuni pentru a combate ratele șomajului în creștere. Există semne că șomajul uh, s-a stabilizat și că în anumite țări, uh, unde era la un nivel foarte mare, a început să scadă. Impactul social al politicilor a fost întotdeauna o preocupare importantă a noastră, așa cum reiese și din memorandumul de înțelegere. Este foarte important ca ajustările să fie realizate în mod echitabil. Condiționalitatea programului a fost uh, croită în funcție de nevoile uh, grupurilor țintă. În Grecia și Portugalia, uh, măsurile au fost uh, implementate progresiv, protejându-i pe cei vizați. Proprietățile de mare valoare au fost de asemenea abordate și anumite taxe și impozite au fost crescute. Permiteți-mi să conchid spunând că aceste programe de ajustare economică au fost dificile, dar erau absolut necesare. Țările în criză se găsesc acum într-o țară mai bună decât erau acum un an, iar programele au dus la o îmbunătățire a situației și au evitat niște consecințe care ar fi putut să uh, apară dacă programele nu ar fi fost implementate. continuarea uh, abordării uh, cu succes a crizei datoriilor suverane rămâne un aspect esențial în continuare. Construirea unei uniuni bancare cu mecanismele sale corespunzătoare este foarte importantă pentru uh, recâștigarea încrederii în sistemul bancar și piața financiară din Europa. Președinte, mulțumesc, am reușit să câștigăm un minut și un pic și acum să vedem cine urmează. Da, urmează Klaus Mausch directorul uh, diviziei uh, EU Countries de la uh, Banca Centrală Europeană. Thank you, Madam Chair, honorable members. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați de membri, doamnelor și domnilor. Doamna președintă, vă rog să vă opriți microfonul cei care nu intervin. Sunt de acord cu ce am auzit din partea antevorbitorului meu, în special concluziile referitoare la uh, programul de ajustare în cazul Spaniei. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru ocazia de a-mi prezenta punctul de vedere asupra perspectivelor făcute de țările din zona euro și am să mă refer în special la programul pentru Spania. Vreau să vă spun că intervin astăzi aici pe baza experienței personale Uh, cu analizarea evoluției țărilor. În cazul Troicăi, BCE acționează împreună cu Comisia pentru a oferi consiliere tehnică pe baza expertizei sale către uh, autoritățile naționale. Este important ca grupul euro să fie entitatea care hotărăște dacă să ofere asistență financiară și în ce condiții. Fără îndoială, costurile economice și sociale ale crizei sunt ridicate și cea mai mare parte a populației a, din țările membre au suferit de probleme financiare. În mare măsură, aceste costuri au fost cauzate de criza financiară și Costurile sociale au fost generate de dezechilibrele economice enorme și de rigiditățile structurale adânci care eh, s-au acumulat în aceste țări înainte de inițierea programelor de ajustare în eh, mai 2010. Câteva exemple în acest sens. Portugalia, de exemplu, a înregistrat o creștere excesivă a datoriei private pe baza importurilor de capital, însă asta a dus la reducerea importurilor și deficite mari și nu la creștere potențială puternică. În alte țări, în special în Grecia, unde uh, au crescut cheltuielile publice, mai ales în, uh, în salarii și pensii de la adoptarea euroului în 2001, care a dus la deficite publice foarte mari și o acumulare nesustenabilă a datoriei publice, care a dus la scăderea competitivității. În același timp, rigiditățile structurale grave inclusiv pentru salarii și prețuri, n-au fost abordate și asta a dus la recesiune și apoi la scădere ocupării forței de muncă. În Irlanda, în Spania. A existat o creștere a creditelor împreună cu un boom pe piața imobiliară care au subminat uh, soliditatea instituțiilor financiare și au dus la acumulare excesivă a creditelor imobiliare și a unor deficite de conturi curente. Marile dezechilibre și rigidități au trebuit să fie corectate pentru a crea baza pentru uh, creștere robustă și durabilă. Nu au existat alternative pentru consolidarea fiscală, pentru restructurarea instituțiilor financiare, pentru reducerea gradului de îndatorare public. În acest context, aș vrea să vă spun că întârzierile și neajunsurile în implementarea reformelor convenite au crescut costurile de ajustare în anumite țări, astfel de întârzieri și neajunsuri inclusiv după inițierea programelor, cum este cazul Greciei, au dus la reforme politice mixte și la uh, nedeschiderea către investiții. Vestea bună este că întrezărim luminița de la capătul tunelului. S-au înregistrat progrese, uh, dar există și rigidități, în special pe piața muncii. Asta a dus la o bază pentru creștere durabilă și locuri de muncă pe viitor. Am putea spune că aceste progrese au fost mai puțin pronunțate în lipsa programelor de asistență financiară. Știm care este situația actuală. Colegul meu a prezentat-o în 2009 și 2013. Ca să vă dau un exemplu, echilibrul fiscal primar se estimează că se va îmbunătăți cu 12 puncte procentuale din PIB în Grecia și între 6 și 8 puncte procentuale în alte țări, uh, Irlanda, Portugalia și Spania, de exemplu. În Cipru progresul este scăzut, fiindcă a început uh, relativ de curând. În Irlanda și în Portugalia se va ajunge la un surplus în 2014 și Grecia se estimează că va genera un surplus mic chiar de anul acesta. La fel, în toate țările din program s-au înregistrat programe, progrese în ceea ce privește competitivitatea. În Irlanda, costul unitar al forței de muncă din 2008 a scăzut cu 20% în comparație cu zona euro. E o veste bună pentru competitivitatea în aceste țări că inflația a fost foarte scăzută, chiar negativă, ca și în Grecia, din primăvara acestui an. Sevas Dros v-a menționat deja succesul în abordarea dezechilibrelor de concurent, mare succes. Instituțiile financiare din toate cele cinci țări au fost recapitalizate și restructurate sau sunt acum în fază de a fi restructurate, toate acestea ducând la stabilitate financiară. Servaz ne-a mai spus că o creștere economică din Irlanda, Portugalia și Spania este posibilă anul acesta. În Grecia, creșterea pozitivă se estimează că va începe în primul trimestru al anului viitor. Per ansamblu, programele au funcționat până acum și au dus la crearea de condiții necesare pentru viitoare creșteri și creare de locuri de muncă, dar mai există provocări. Consolidarea fiscală trebuie să continue Trebuie să fie consolidat bugetul public pentru a ne asigura că costurile sociale ale viitoarelor uh, șocuri economice și financiare nu vor fi așa de grave ca de această dată. Reformele pieței produselor și serviciilor trebuie să fie accelerate. Asta este esențial pentru că vrem să creștem productivitatea, dacă vrem să creștem competitivitatea și puterea de cumpărare a consumatorilor. Fără astfel de reforme, salariile vor rămâne scăzute mult timp. O abordare proactivă a guvernelor naționale este necesară dacă vrem să combatem evaziunea fiscală și corupția, inclusiv reforme ale sistemului juridic și pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor publice. Și asta va duce și la echitate sociale există risc ca o parte a ratei șomajului ridicat din prezent să devină structura, ceea ce va duce la o erodare capitalului uman. Tinerii sunt cei afectați și asta reflectă dualitatea piețelor muncii pentru abordarea acestui risc, care ține de la alocarea resurselor Eforturile trebuie să continue și trebuie să îmbunătățim flexibilitatea economiilor. În ceea ce privește politicile uh, Țările trebuie să se asigure că băncile vor putea facilita accesul la finanțe pentru economia reală, în special pentru IMM-uri. Trebuie să existe politici dirijate către îmbunătățirea situației lichidității băncilor și restaurării profitabilității pe termen mediu. Provocările trebuie să fie abordate rapid și ferm Eh, se înțelege faptul că există oboseala reformei, dar trebuie să consolidăm realizările deja obținute și să trecem mai departe cu restul reformelor care au rămas. Dacă se amână reformele necesare, eh, riscăm să pierdem redresarea economică și să reducem perspectivele eh, în ceea ce privește reducerea șomajului în țările menționate. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, avem o listă prestabilită de persoane care vor pune întrebări. Asta a fost hotărârea coordonatorilor. Nu cred că e bine să luăm toate întrebările în același timp, nici nu avem timp să răspundem la fiecare întrebare, așa că o să le grupăm în câte 3-4. Primele trei întrebări, care Slim, Gok și domnul Schiclachis. Și apoi răspunsuri și o să vedem cum ne gestionăm timpul. Vă rog să vă limitați, dacă puteți, cu întrebările la un minut și jumătate. Hocmar. Doamnă președinte, în primul rând doresc să spun clar și răspicat că declarația lui Oli Ren din această dimineață cu privire la evaluarea Troicăi este uh, o evaluare pe care o salut. În al doilea rând, vreau să profit de această audiere și fără a pierde timpul să adresez întrebări concrete. Aici se uh, găsesc doi membri ai Troicăi și noi cu toții știm că Troica, uh, Troicăi lipsește transparența, legitimitatea democratică și controlul parlamentar. Și asta uh, nu în ultimul rând pentru că nu este un instrument comunitar. Așadar, întrebarea mea, ce rol joacă instituțiile în uh, cadrul Troicăi și care este relația lor unele cu altele și pe ce se bazează pașii de acțiune concreți pe care îi face Troica? Cui raportează Troica? Măsurile solicitate concrete către statele membre, cum sunt implementate ele? cum are loc uh, căderea de acord între membrii troicăi, care sunt bazele pentru propunerile concrete, respectiv pentru deciziile pe care le ia troica. Și cum se configurează colaborarea cu statele membre afectate. Ultima întrebare pentru dumneavoastră. De unde apare această discrepanță între evaluările publice ale muncii troicai și perspectiva dumneavoastră personală și care sunt propunerile de îmbunătățire pe care le puteți face după activitatea ultimilor ani. Ce recomandări puteți să ne faceți nouă ca și comisie? Thank you very much. Mulțumesc, Liam. Mulțumim Comisiei și Băncii Centrale pentru prezență. Politicile pe care le recomandați în cadrul Troicăi suferă de legitimitate democratică. O întrebare pentru comisie și una pentru BCE. Pentru comisie, care sunt ipotezele de la care ați pornit pentru a elabora măsurile în special valoarea multiplicatorului folosit. Am înțeles că există disensiune între analiza Comisiei și a cea a femeiului pe acest subiect și în ceea ce privește piața muncii, care este elasticitatea locuri de muncă, salarii pentru, pentru reformele structurale. Și o întrebare pentru BCE. Aveți aproape majoritatea uh, datoriei, controlați majoritatea datoriei grecești. Ajutoarele care au fost uh, oferite în cadrul Troicăi care este partea care a servit la finanțarea relansării economiei grecești și care este partea care a revenit la Banca Centrală sub formă de dobânzi și profit la această datorie grecească, fiindcă știm că Banca Centrală a, încearcă să-și îmbunătățească bilanțul astfel. Și am vrea să știm dacă Banca Centrală are rolul de a acorda uh, Uh, consiliere în politica bugetară și fiscală. Nu avem aici un reprezentant al femeiului, dat fiindcă există dezbateri între dumneavoastră pe care am vrea să le clarificăm și vreau să pun o întrebare pentru ambii. MES este embrionul unui fond monetar european și am vrea să știm dacă din această perspectivă femeiul va mai fi util pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Teodor! Nu am timpul la dispoziție, așa că o să am o intervenție foarte concisă. Am vorbit în cazul Greciei despre rezistența la schimbare și sunt în totalitate de acord. Întrebarea mea este care a fost rezistența dumneavoastră la această rezistență la schimbare, pentru că în acești ultimi ani ați finanțat sectorul public din Grecia și ați distrus sectorul privat. Și asta este întrebarea mea. De ce ați făcut acest lucru? Sectorul public din Grecia n-a dat aproape nimic celor 1,4 milioane de șomeri și toate sprijin, tot sprijinul a venit din partea sectorului privat. Sectorul privat a ajuns la uh, pensionare prematură a persoanelor la 50 de ani, sute de mii de oameni. Și comisia nu vrea să răspundă la această întrebare. Câți au ieșit în pensie în această situație? Puteți spune, da, exista rezistentă. Da, a existat o rezistență pe care o finanțați dumneavoastră cu miliarde de euro. În același timp, distrugând sectorul privat care nu dispunea de lichidități, toate lichiditățile în prezent merg către sectorul public din Grecia. Întrebarea mea este de ce ați făcut așa ceva. Mulțumesc! Vă propun să dăm uh, oaspeților noștri câte patru minute pentru a răspunde la întrebări, după care încă o rândă de întrebări. Cine vrea să înceapă? Mhm. Comisia prima dată. Încă o dată comisia începe? Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim pentru întrebările puse. O să răspund la trei dintre acestea. Responsabilitatea troicăi, multiplicatorul fiscal și sectorul public versus cel privat în Grecia. Și a doua întrebare este pentru colegul BC, care probabil va răspunde la ea. În ceea ce privește răspunderea troicăi, e o chestiune pe care am menționat-o foarte scurt în prezentarea mea introductivă. V-am spus că Troica a fost înființată ad hoc de statele membre um, datorită nevoilor care s-au conturat. Cu timpul, sistemul a fost adoptat și introdus în pachetul cu două măsuri, aprobat în mai 2013, care a confirmat că în cazul țărilor din programul de asistență, Comisia trebuie să acționeze ca element de legătură cu Fondul Monetar Internațional și cu Troica. Deci, în timp, colegiuitorii au uh, stabilit baza juridică pentru activitatea Troicai. În ceea ce privește răspunderea, este foarte clar că fiecare instituție are un tip diferit de contabilitate și diferiți factori de control eu pot să vorbesc doar în numele Comisiei și în acest caz este foarte clar că răspunderea Comisiei revine vicepreședintelui și Parlamentului, în fața vicepreședintelui și Parlamentului. Așa este creat pachetul cu două măsuri. Vicepreședintele a fost de mai multe ori în Parlament pentru a discuta programele, de exemplu în cazul Ciprului, dacă nu mă înșel, a venit în Parlament pentru a răspunde de două ori și de câte ori este invitat, vine în comisia dumneavoastră în plenară pentru a explica decizia comisiei și a statelor membre. Oferă explicații și asta, zic eu, arată că există o responsabilitate, o sumare a răspunderii. Cam atât în mare Înțeleg că detaliile vor fi discutate mai târziu la inițiativa dumneavoastră. Apoi, întrebarea multiplicatorilor. Subiectul a fost discutat pe larg în trecut. Comisia a recunoscut din timp și colegii de la BCE și FMI au recunoscut că pe durata crizei multiplicatorii sunt mai ridicați decât în mod normal. Nu vrem să fim prea tehnici, dar dacă există o rată obligațiunilor zero și dacă există limite de creditare a populației și economia este slabă, atunci multiplicatorii fiscali probabil sunt mai crescuți decât în mod normal. Știm de asemenea și există un acord între instituțiile monetare că multiplicatorii diferă în funcție de măsurile luate, venituri versus cheltuieli. Știm că cheltuielile au multiplicator mai mari, pe de altă parte favorizăm asta pentru că e vorba de o ajustare mai durabilă a programelor, dar le luăm în considerare. Ce vreau să subliniez este că toate uh, perspectivele macroeconomice care stau la baza programului și actualizărilor programului pe durata revizuirilor discutate cu statele membre se bazează pe un set comun de perspective și deci există un set comun de multiplicator de risc. În program am folosit uh, aceiași uh, multiplicator pentru toate țările, ca și colegii de la femei. Deci, din această perspectivă, abordarea este similară. Și acum, uh, ultima întrebare, știu că nu mai am mult timp, privind sectorul public versus cel privat. Întrebarea mă deranjează până la urmă Trebuie să ne axăm pe consolidarea fiscală din Grecia, având în vedere situația a deficitului fiscal și a problemelor de la începutul și uh, chiar și mai încolo în program. E nevoie de o consolidare a situației, asta a fost prioritatea și de aceea am acționat la nivelul pensiilor și salariilor publice, fiindcă deficitul trebuia scăzut, salariile și restul um, provizionilor reprezintă două treimi din cheltuielile din sectorul public, deci evident acestea sunt cele mai importante spre ajustare. Am ajustat uh, partea publică, de sector public. Am introdus de asemenea un memorandum de înțelegere cu autoritățile grecești și cu guvernul, o normă de înlocuire pentru sectorul public, regula 1 la 5, adică 5 ieșiri înlocuite de o nouă angajare, și acum există discuții în derulare, colegii mei vă pot da detalii, având în vedere că este implicată în discuții. Se discută și despre pensionarea sau concedierea lucrătorilor din domeniul public. Noi credem că esența programului este să se uh, mute resursele de la sectorul privat la public la cel privat. Bun, nu m-aș mira să revină și alții cu întrebări, dar haideți să ascultăm acum următorul prezentator. I can agree with what... Mulțumesc, sunt uh, de acord cu ceea ce a spus Savas. Și vreau să adaug uh, ceva legat de sectorul public. Mai întâi au existat reduceri de salarii și de pensii severe în sectorul uh, public și, așa cum a spus și Sebas, era vorba de uh, reduceri uh, progresive, erau mai mari pentru cei cu venituri mari. Dar uh, funcționarii au trebuit să se adapteze și ca urmare a concedierilor. Este foarte adevărat că acest proces a fost implementat, dar nu atât de rapid pe cât s-a dorit inițial și nu a, fost, nu a avut succesul scontat dar este un proces dificil care se derulează în continuare, condus de domnul Mitsotakis, ministru pentru reforme publice, care s-a angajat să reducă sectorul public și mai mult. O să revin la întrebarea adresată de primul vorbitor și de al doilea vorbitor în ceea ce privește rolul BCE în Troica. Sevas a vorbit despre proces și despre faptul că tratatul spune că Comisia Europeană conlucrează cu BCE-ul în ceea ce privește programele și monitorizarea acestora. Și, așa cum a menționat și președintele BCE, este un lucru bun că BCE face parte din Troica în momente de criză atât de severă. BCE-ul nu oferă finanțare prin programele de asistență financiară, dar BCE-ul, în special pentru țări ca Grecia și Irlanda, dar și Spania și Portugalia și Ciprul, a oferit finanțare substanțială, deci sprijin cu lichidități pentru sectorul bancar în aceste țări. Strong interest of being part of the toy. Deci a existat uh, un stimulant pentru a face parte din Troica, pentru că am putut contribui cu experiența noastră. Știți foarte bine că uh, mecanismul de transmitere a politicilor monetare este distorsionat în zona euro. Avem o fragmentare a sectorului financiar și din cauza aceasta este dificil ca modificările de politici monetare decise de BCE să ajungă în toate părțile din zona euro în mod egal și reformele structurale pe care le discutăm cu autoritățile naționale din grupul euro au uh, un efect uh, secundar foarte bun, uh, nu doar că încurajează productivitatea, flexibilitatea, competitivitatea și crearea de locuri de muncă, dar ajută și la rezolvarea problemelor care apar în mecanismul de transmisie a politicilor monetare și astfel putem avea la recapitalizarea, putem ajuta la recapitalizarea sistemelor bancare din aceste țări. Multe dintre problemele pe care le vedem în mecanismul de transmisie pot fi rezolvate și am văzut deja că problemele de finanțare sunt mai puțin severe decât uh, erau în urmă cu un an, un an și jumătate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deputații pot să revină și în următoarea rundă de întrebări, dacă doresc. Urmează domnul Epping, apoi domnul Lambert. Domnul Epping mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte, când îi aud pe invitați, am senzația că sunt purtătorii de cuvânt al lui Alice în țara minunilor. Pentru că dacă ne uităm la presupunerile de la care au plecat, majoritatea prognozelor au fost greșite în mod consecvent. Vorbind despre Grecia în 2012, Troica a prevăzut o creștere de 1,1% din PIB, dar a fost o descreștere de 4,6% în 2011, a fost minus 2,6%, dar în realitate a fost minus 2,7%. S-a prognozat și Uh, o creștere a datoriei de 245% și o stabilizare la 150%, dar acum, incluzând restructurarea datoriei din 2012, avem 609% uh, și vedem același fenomen în toate țările mediteranene. Deci prognozele dumneavoastră sunt mult mai rele decât uh, prognozele meteo cele mai urâte pe care le-am auzit vreodată. Măcar suntem odată de acord. Deci sunt foarte suspect, uh, suspicios față de uh, instituții ca la dumneavoastră care susțin uh, deflație. Toată lumea este îngrijorată că vom ajunge într-un model japonez. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că eu nu înțeleg. economiștii dumneavoastră au studiat la universități de renume și atunci nu înțeleg, v-ați lăsat conduși de dorințe, de vise, așa cum se întâmplă adesea în instituții, astfel încât ați venit cu ideea că moneda euro este soluția tuturor probleme, problemelor sau ați fost ca o majoretă așa pentru publicul dezamăgit? Deci, problema este că datele greșite au dus la evaluări greșite și la așteptări greșite și au dus și la o terapie proastă care au împins țările de la stagnare economică la criză politică, la o criză politică din care nu vor mai putea face ajustări structurale. Și tineretul din aceste societăți este torturat de șomaj. Și asta Uh, duce la tensiuni sociale care vor exploda la un moment dat. Deci eu nu văd luminița de la capătul tunelului, așa cum ați văzut-o dumneavoastră în prognoză. Mulțumesc! Cred că este prima oară când ți-ai depășit timpul, așa că te-am lăsat, dar uh, te rog frumos să, să nu mai repeți figura. Filip. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Epping, pentru că a spus mai bine decât mine multe lucruri cei doi vorbitori ne spun că suntem la audierea greșită pentru că nu sunteți uh, uh decidenți, BCE-ul consiliază Comisia, Comisia vorbește în numele grupului euro, deci ar trebui să vorbim cu grupul euro. Și apropo, de ce mai facem audierea asta, că redresarea e imediat uh, pe strada următoare. Deci vremurile sunt dure, dar nu chiar așa. Sunt uh, niște întrebări uh, dure. Ați spus că sunteți tehnicieni. Noastră la BCE considerați că scrisorile trimise de Draghi către Italia, Irlanda, Portugalia țin de uh, consiliere tehnică sau sunt altceva? Mie mi se pare că sunt constrângeri politice, nu uh, sfaturi tehnice. Uh, întrebare pentru amândoi. Cine acordă uh, mandatul? Asta a spus domnul Caras că nu ați răspuns, pentru că mie mi s-a spus că veniți cu un memorandum de înțelegere, nu intrăm în detalii, nu le dăm uh, un mandat, dar acceptăm lucrurile pentru că este feta compli. Deci, dumneavoastră luați până la urmă de deciziile. Apoi, analiza de sustenabilitate. Domnul Servaz Roz mi-a spus că analiza de durabilitate este o judecată politică. Știm că BCE a forțat uh, Direcția Generală ECFIN să accepte fantezia că în 2010 datoria, datoria LEN ar putea fi sustenabilă. Uh, BCE a adoptat această fantezie și noastră ați fost prinși la mijloc. Poate ar fi bine să ne mai spuneți câte ceva pe această temă. Și e clar că nu sunteți buni la prognoză, dar țineți cont și de posibilitatea nelineară a unei explozii sociale în aceste țări sau credeți că vremurile sunt dure, dar oamenii vor rezista? V-am uh, rugat să vă limitați la un minut și jumătate, nu la două minute, altfel nu mai primiți răspunsuri la final. Marița. Mulțumesc, este o ocazie foarte bună să adresăm uh, întrebări BCE-ului și Comisiei Europene. Uh, doamna Ahmed nu este aici uh, pentru că, în mod normal, vin destul de rar pe aici și democrația nu prea este văzută la lucru. Ați spus că Troica lucrează de capul ei și uh, cetățenii sunt implicați, dar uh, pe mine mă uluiește ceea ce a spus reprezentantul Comisiei în ceea ce privește respectarea obiectivelor stabilite în programele pentru țările care au intrat în aceste programe, pentru că un lucru este extrem de clar. Pe măsură ce diversele intervenții ale Troicăi se prelungesc, este din ce în ce mai clar că austeritatea în sine nu e doar un eșec uriaș, ci și că nu va funcționa niciodată. Veniți cu indicatori și noi avem indicatori. În Portugalia, spre exemplu, avem o recesiune uriașă. Avem sute de mii de oameni care sunt în șomaj, zeci de mii de oameni care emigrează în fiecare zi și situația se înrăutățește de pe zi pe alta. Această distrugere nu ajută pe nimeni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Prin comparație cu așteptările troicăi și prin comparație cu prognozele acesteia, uh, toți ceilalți par să fie mai buni, chiar și cei de la meteo se descurcă mai bine a spus foarte clar că, în realitate, problema Troicăi nu este cu respectarea obiectivelor, ci cu faptul că se utilizează criza drept pretext pentru a fura active publice, pensii și salarii ale lucrătorilor. Doamna președinte, mă opresc acum, dar vreau să întreb când aveți de gând să recunoașteți odată pentru totdeauna că programele troicăi nu vor respecta obiectivele și că au un context ideologic. Dragi colegi, nu mai avem timp, ceea ce înseamnă că nu o să-i pot forța pe vorbitori să vă răspundă la întrebări. Nikita Vela acum. Nikita Vela, are you answer? I've got you on my list. <clears throat> Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi invitați pentru prezența lor aici și pentru intervențiile lor. În ceea ce privește țările intrate în programele Troicăi, constatăm că, în ciuda faptului că fiecare dintre aceste țări a urmat într-o măsură mai mare sau mai mică un program sugerat sau impus de Troica, și în ciuda acestui program de reducere a salariilor și a contribuțiilor uh, angajatorilor de uh, lupta împotriva fraudei fiscale și a fugii fiscale uh, și toate reformele structurale necesare, dacă suntem atenți, ne dăm seama că, aceste, că niciuna din aceste țări n-a reușit să atragă investiții. Deci măcar țările care încep să iasă din criză. Și întrebarea mea este de ce. Și nu vorbesc doar de capital internațional, capital care nu este atras de aceste țări, în ciuda faptului că la nivel de costuri salariale sunt uh, cheltuieli mai mici, uh, întrebarea este de ce nu, sunt at- nu este atras capitalul către aceste țări. Bun, vom avea exact același format pentru răspunsuri. Multe întrebări par să se repete, probabil din cauza că nu primim răspunde, răspunsuri. Comisia. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și celorlalți pentru întrebări. O să răspund în măsura posibilului. Nu știu dacă am prins toate întrebările. În primul rând, în ceea ce privește prognoza pentru că asta a fost uh, uh, întrebarea primului și al, celui de-al doilea vorbitor. Sunt mai multe probleme aici. Înțeleg pe deplin uh, îngrijorările legate de calitatea prognozelor, mai ales pentru țările intrate în program. Este un subiect pe care Comisia le ia în serios. The basis for our economic și toate prognozele sunt fundamentul uh, supravegherii economice pe parcursul anului și atunci facem tot posibilul să avem prognoze cât mai bune cu putință. Poate dăm greș, că nu suntem perfecți, deci se pot face greșeli. Totuși, în general, am făcut multe analize legate de acuratețea prognozelor și am constatat că Uh, suntem destul de exacti, mai buni decât uh, sectorul privat la capitolul prognoze. În ceea ce privește țările intrate în programe, am spus de la bun început că în aceste țări, în momente de criză și de uh, incertitudine, o situație fără precedent, o criză a monedei unice și a Uniunii Monetare, nici și fără niște mecanisme disponibile, este extrem de dificil să faci o prognoză. Deci o să vă rog să dați dovadă de înțelegere, nu doar să criticați. Împrejurările în care s-au făcut aceste prognoze sunt extrem de dificile, complexe și cu un grad de incertitudine foarte mare vedem că nici prognoza consensuală nu a fost uh, mai bună decât a noastră pentru aceste țări. Uh, da, în Grecia am dat o bară, dar din alte motive. Există multe elemente care intră în joc pentru aceste țări. Avem bucla de feedback între uh, datoria suverană și sectorul bancar. Avem riscurile economice și comportamentul riscant. Avem efectele de contagiune. care sunt foarte greu de analizat și de introdus în prognoze. Prognoza noastră pentru țările de program este doar o prognoză fundamentală care este discutată cu statul membru respectiv și cu instituțiile. Și uh, au fost multe discuții pentru a ajunge la un consens. Dar noi am folosit un scenariu fundamental pentru stabilirea de politici în Grecia. Diferențele între prognoză și uh, rezultate a fost destul de mare. N-ați vorbit deloc de Irlanda, unde am uh, făcut o prognoză extrem de exactă. Deci am greșit în cazurile mai dificile, dar în Grecia este foarte clar că dacă ne uităm că în primul an, în prognoza noastră, am fost foarte aproape de rezultate. Dar situația s-a răutățit mult în Grecia după primul an de program. Adică ați răutățit situația? Intervine, se intervine din sală? Uh, programul a decurs în mod diferit decât ne așteptam și situația economică în zona euro și în economia globală a fost mult mai uh, proastă decât în trecut. Deci toate aceste lucruri au fost greu de anticipat și de prognozat corect în cazul Greciei. Dar suntem conștienți de asta și o să facem tot posibilul să limităm greșelile pe viitor. Pentru Cipru știm că există incertitudini, dar am spus că o să fie o reducere a creșterii de 4% în primul an. Și trebuie să avem grijă să nu dăm dovadă de prea mult pesimism în uh, prognoză. Deci este o îngrijorare pentru noi pe care o luăm uh, foarte în serios. Mandatul, cum am spus, mandatul vine din partea statelor membre și a grupului euro. Dacă există o misiune și un program, există o discuție, un briefing uh, discutat și cu uh, vicepreședintele Comisiei și în timpul misiunii există contacte permanente între șefii de misiune și președintele grupului Euro, care este în conference call cu toți ceilalți membri. Deci nu-mi spuneți că operăm în izolare. Nu. De la bun început există o înțelegere clară a modului în care va arăta programul și există o verificare constantă. Și la final, memorandumul de înțelegere este discutat cu statele membre și aprobat uh, la final. Deci este un proces întreg prin care statele membre sunt implicate. Nu este un lucru pe care îl facem de capul nostru fără niciun fel de reacție din partea nimănui. Ultimul punct dacă aveți timp, doamnă președinte, nu întrerupe președinta, nu avem timp. Uh, uh, sincronizarea dumneavoastră la fel ca prognoza, dar nu e vina mea. Thank you, Madam Chair. I... Thank you. I can, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi uh, completa ceea ce a spus antevorbitorul meu. Permiteți-mi să vorbesc uh, și să spun câteva cuvinte despre prognoză. Uh, și mai ales despre prognoza cu privire la uh, perspectiva macroeconomică în Grecia. Sigur că ar fi putut fi înregistrate progrese mai mari, însă trebuie să ținem cont și de prognozele din trecut și de uh, informațiile care existau la momentul respectiv când s-au făcut prognozele. În Grecia, am uh, avut niște informații uh, din aprilie-mai 2010 uh, și pe acestea s-a bazat primul program de ajustare economică. Aceste informații au fost incomplete și au inclus și statistici incomplete și înșelătoare. Iar în 2010 deficitul pentru anul anterior fusese raportat ca fiind undeva la 12-12,5%. Nu mi-amintesc exact cifra un an mai târziu s-a dovedit că deficitul era de 15,5-6% și numai această diferență a avut un uh, impact major. Nu am fost conștienți de situația exactă în care se găsea economia greacă în sectorul public. Ba mai mult, este adevărat că în primăvara anului 2010 nu am știut uh, în ce uh, probleme mari, uh, cu ce probleme mari se confrunta administrația publică din Grecia. Acest lucru nu era vizibil la început. Și permiteți-mi de asemenea să spun că tergiversările importante în implementarea reformelor care fuseseră convenite au uh, subminat încrederea și au dus la situația din 2012. Această încredere subminată a dus și la o criză politică care s-a adăugat la această lipsă de implementare. Iar dacă încrederea cade ca urmare a crizei politice, sigur că situația se înrăutățește odată în plus. Oricum mai mult decât se prognozase cu doi ani înainte când nu fusese uh, luată în considerare și criza politică și consecințele sale. Autoritățile, în cele mai multe cazuri, au fost mai optimiste decât trebuia. Iar din perspectiva lor, uh, prognoza noastră era chiar prea pesimistă. Permiteți-mi să trec acum la un punct care a fost menționat dacă vedem uh, luminița de la capătul tunelului. Sigur că situația ocupării, cifrele cu privire la șomaj, acestea sunt uh, niște indicatori uh, importanți. De aceea nu e surprinzător că șomajul nu s-a îmbunătățit încă în majoritatea țărilor în criză. A început să se îmbunătățească ușor în Irlanda, dar, în, dar ceilalți indicatori, precum competitivitatea, reducerea substanțială a deficitului public și consolidarea bilanțurilor bancare, toate aceste informații, acești indicatori sunt pozitivi și ne indică că va exista creștere în aceste țări în anii ce urmează. Permiteți-mi să mai menționez și câteva aspecte cu privire la deflație. Ați spus că în anumite țări se înregistrează deflație, că prețurile cad în acest moment și considerați că acest lucru este negativ. Dacă într-o anumită țară din interiorul Uniunii Europene scad prețurile, competitivitatea trebuie să se îmbunătățească. Acesta nu este un lucru neapărat rău, pentru că consumatorii vor beneficia de prețuri mai scăzute. Competitivitatea va trebui să crească și ea în comparație cu celelalte țări din zona euro, să se îmbunătățească. Așadar, uh, haideți să nu vedem greșit lucrurile în anumite țări în care lucrurile nu sunt chiar așa. Grecia trebuie să-și ajusteze competitivitatea, să se uh, armonizeze la situația din uh, zona euro, la țări care nu au niciun fel de problemă cu deflația. Și permiteți-mi să ajung acum la prognoză. Într-adevăr, este adevărat și am menționat că am greșit cu, priver, cu privire la prognoza inițială uh, în ceea ce privește Grecia, dar cu privire la Irlanda, prognoza a fost uh, destul de exactă. O parte a sectorului privat, a instituțiilor private, au avut de suferit uh, ca urmare a crizei și am discutat cu ei și le-am spus că dacă implementează programul, situația se va îmbunătăți și uh, nu se va prăbuși în continuare. Iată că în prezent situația arată mult mai bine decât în sectorul privat, iar uh, lucrurile au intrat pe un făgaș bun. Toate acestea sunt dificile, însă nu puteți spune că Troica nu investește foarte mult în uh, oferirea de prognoze bune și că nu își face treaba cum trebuie. Interesant, delegația Econ a aflat uh, în Regatul Unit uh, săptămâna trecută despre o inflație greșită care uh, se dezvoltă. ECB-ul ne spune că avem de face cu o deflație greșită care uh, are loc. Acum trecem la ultimele trei întrebări ale lui Werner Langen, uh, Anipodimata și a încă unui coleg. Vom mai avea interpretare pentru întrebări, dar probabil că răspunsurile nu vor mai beneficia de interpretare. Domnul Langen, mulțumesc. După atâtea întrebări, doresc să fiu cât se poate de succint. Aveți un mandat uh, din partea ministrilor de finanțe, din partea comisiei și mă interesează de ce uh, femeiul nu a vrut să apară în fața noastră astăzi aici. Credeți că este vorba despre o evaluare diferită a situației? A doua întrebare. Dacă priviți astăzi retrospectiv, v-ați referit la prognoze și, înțeleg, prognozele se pot baza numai dacă pornesc de la cifre viabile, credibile. Însă, ce ați face astăzi diferit? Ce propunere ați face după experiențele acumulate în trei ani? Și în contextul deflației prețurilor și al salariilor. Cum ați aprecia în prezent lucrurile? În ultimul rând, colaborarea cu uh, autoritățile locale. Cum este aceasta organizată în funcție de uh, statele membre? Gheocă? Mulțumesc. Doresc uh, să încep prin a spune că sunt de acord cu faptul că țările care nu au avut conturile publice în ordine au trebuit să facă ajustările corespunzătoare, astfel încât să poată crește ulterior, pornind de la o bază sustenabilă. Însă, trebuie să înțelegem și modul în care partidele care erau la guvernare, cum s-a întâmplat în Portugalia, partide care au uh, dus la declanșarea crizei se prezintă astăzi aici și fac declarații precum cele pe care le-au făcut. Excedent și eșecuri ale programelor uh, în țările aflate în criză. Doresc să subliniez că cele mai importante căderi au de-a face cu planul social. Cifrele șomajului, rata șomajului este cu adevărat alarmantă. Și tocmai acesta este motivul pentru care aș vrea să știu dacă, ținând cont de aceste cifre, Comisia Europeană sau Banca Centrală Europeană consideră în continuare că planurile au fost uh, elaborate în mod corespunzător sau recunosc că în aceste domenii s-au făcut greșeli, greșeli care trebuie să fie corectate cât mai rapid. În al doilea rând, este cunoscut faptul că guvernele au solicitat o uh, flexibilitate suplimentară ținând cont de circumstanțe. Instituțiile internaționale au subliniat de asemenea că um, este nevoie de așa ceva. De ce troicile atunci nu au acceptat să introducă mai multă flexibilitate în programe? Apoi, țările care au participat la program au avut circunstanții diferite. Irlanda s-a confruntat cu probleme bancare, la fel și Ciprul. Portugalia s-a confruntat cu altfel de probleme financiare. Fiecare țară însă a primit același medicament. Sau greșesc, vă rog să-mi spuneți. Președinta, Annie, mulțumesc, Sharon. Voi fi cât se poate de succintă și concretă. Întrebarea mea este pentru domnul De Rus. Domnul De Rus, după cum știm bine cu toții, consideră și această discuție este dificilă pentru că um, astăzi începe o nouă perioadă de revizuire importantă în Grecia. Și după cum bine ați subliniat, Grecia va ajunge la un uh, excedent uh, primar în 2013. Vorbim numai despre cel care a fost prognozat, iar Comisia are îndoieli cu privire la acest excedent primar uh, Uh, dacă acesta este sustenabil sau nu. Și a spus că trebuie evaluat până la sfârșitul anului. Acum, întrebarea mea. Cum facem ca acest excedent primar să fie durabil, sustenabil? credeți că prin măsuri fiscale suplimentare, pentru că aceasta este discuția în curs de desfășurare, și prin reducerea suplimentară a resurselor din economia reală, în felul acesta putem să ajungem la un excedent mai uh, sustenabil? Și atunci cum credeți că va urma redresarea? Și apoi, ultimul punct, o întrebare adresată de mulți colegi. Dumneavoastră luați în considerare dimensiunea socială și politică dimensiunea stabilității sociale și politice, care este o precondiție pentru implementarea cu succes a programelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vom uh, continua acum cu răspunsurile și, în primul rând, vă rog uh, să-mi permiteți să mulțumesc interpreților care ne-au acordat deja un sfert de oră suplimentar. Dar uh, cred că acum putem să le dăm voie să plece. Și revin la comisie.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 was much less dramatic. the flexibility of the, economy is higher than in greece so there as well the, structural reform side is less developed in the irish programme than in the greek programme. so there is flexibility. așadar este multă flexibilitate nu pot să o numesc uh, neapărat flexibilitate dar este o condiționalitate croită în funcție de nevoile și uh, problemele constatate, chiar dacă există probleme uh, similare în mai multe domenii. Al doilea element cu privire la flexibilitate se referă la uh, modificările care au existat, iar memorandumul de înțelegere prevede posibile modificări. Troica face o serie de solicitări uh, în cazul uh, diferitelor state aflate în criză Nu. Și ne întrebăm de ce așteptăm. Ei bine, așteptăm pentru că dorim să avem cifre uh, multiplicate, notificate pentru 2013 și acestea ne vor fi oferite abia în 2014, în aprilie. Deci, uh, abia în aprilie 2014 vom cunoaște rezultatele uh, acestea. De ce trebuie să așteptăm? Printre altele, pentru că uh, știm că există probleme cu plățile și va trebui să așteptăm până la sfârșitul anului pentru a obține cifrele de la Eurostat și de la celelalte instituții de statistică, pentru a ști care vor fi bazele la care să ne referim când uh, luăm decizia la Eurogrup. Măsurile de viitor da, sunt în continuare necesare pentru că, după cum uh, bine știți, Va exista un mic surpriz acum, însă, după cum bine știți, obiectivul programului este uh, să se ajungă la un nivel sustenabil al datoriei pe termen mediu. S-au făcut foarte multe și au uh, fost obținute realizări importante, dar în continuare trebuie să mai facem uh, pași. Înainte, trebuie să îmbunătățim colectarea taxelor și uh, ultimul punct se referă la dimensiunea socială. Îmi pare rău, nu pot să închei pentru că este un punct foarte important. În cadrul programelor au fost uh, exprimate îngrijorări cu privire la um, dimensiunea socială. Și noi suntem conștienți că această povară trebuie uh, distribuită în mod egal. Dacă există percepția unei distribuții inegale a poverii sociale, acest lucru afectează uh, pe toată lumea și subminează și sprijinul politic. Așadar, această distribuție echitabilă a poverii sociale este foarte importantă. Și, de asemenea, și combaterea evaziunii fiscale joacă un rol important. De aceea, tratăm cu atâta atenție toate aceste aspecte. Aș dori să mai fac câteva observații. Povara uh, trebuie luată de pe umerii celor mai slabi și care au venituri mai mici. De asemenea, există măsuri care să sporească eficacitatea uh, implementării rețeaua socială de siguranță trebuie consolidată, astfel încât să funcționeze mai bine. Există și măsuri de îmbunătățire a prevederilor sociale, cum ar fi elementele care vizează sănătatea și îngrijirea medicală. Se dorește o finanțare mai bună a acestui sector și o îmbunătățire a accesului uh, către serviciile medicale. Toate acestea sunt uh, observații care au fost integrate în program. Și conform guvernului irlandez, de exemplu, asistența financiară și programele de asistență financiară au ajutat foarte mult la uh, finanțarea, la continuarea finanțării prevederilor sociale. Fără aceste programe, care sunt foarte importante, uh, multe servicii ar fi întrerupte, iar dimensiunea socială ar fi redusă. Aș putea să continui, dar din păcate nu mai avem suficient timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Și acum dau cuvântul de încheiere reprezentantului BCE. Thank you, Mulțumesc, doamnă președintă. Intervenția mea va fi scurtă pentru că colegul meu deja a subliniat uh, foarte bine aspectele cheie. O să mă refer la dimensiunea socială. Și asta are legătură cu întrebarea ce ar fi trebuit să facem diferit. Încă de la început, și mă gândesc la Grecia aici, ar fi trebuit să exercităm o presiune și mai mare asupra reformei pieței produselor. Am fost surprinși de sistem și de interesele care au reacționat. Am văzut și se știe că aceste interese în sistem doreau evitarea sau întârzierea sau diluarea reformelor care sunt cei care se descurcă bine, care fac parte din grupuri relativ uh, înstărite de întreprinzători sau persoane cu venituri ridicate trebuia să eliminăm privilegiile nejustificate care permiteau anumitor profesii să păstreze taxele ridicate în uh, detrimentul consumatorilor normali. Sunt niște lucruri foarte importante. Inițial aveam asta în programul pentru Grecia la început, da, nu um, existau suficiente propuneri și sugestii din partea guvernului în acest sens și pe durata programului am făcut sugestii cu privire la modul în care putem evolua pe reformele pieței produselor. În multe cazuri, asta a ajutat la echilibrul social și echitatea socială. Administrația fiscală, un alt exemplu. Evaziunea fiscală de regulă subminează echitatea socială și am făcut mari eforturi să ajutăm autoritățile grecești să îmbunătățească uh, combaterea evaziunii fiscale. Cam atât. Cred că mă pot opri aici. Și cred că Servas ne-a dat un exemplu bun al eforturilor pe care le facem atunci când discutăm cu guvernele. Ați văzut că ne preocupă cei care au cel mai mult de suferit și sunt vulnerabili în statele respective. Și avem un obiectiv comun împreună cu partenerii Troică și guvernele. Vrem să depășim criza, să asigurăm că se încheie cât mai repede posibil și să stabilim bazele pentru creșterea locurilor de muncă, a veniturilor, dar vrem ca și economiile să fie mai rezistente la viitoare șocuri. După cum am văzut, rigiditățile uh, acestor țări au dus la creșterea costului social al crizei, a șomajului și nu vrem să ne confruntăm cu aceeași situație când uh, ne vom confrunta cu o nouă criză financiară sau pet- a petrolului, să fim pregătiți pentru viitoare șocuri, să dăm dovadă de flexibilitate, să ajungem la o situație în care țările să poată treacă printr-o viitoare criză cu costuri sociale mai scăzute. Asta se dorește în Troica și noi și autoritățile doresc acest lucru, miniștrii din grupul euro și presupun că asta se dorește și în această instituție. Mulțumesc! Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Am fi putut petrece întreaga după amiază axându-ne doar pe oricare dintre cele trei grupuri. Îmi pare rău că nu a fost posibil, dar avem cu toții aceleași obiective, să ajutăm la sfârșitul crizei, la relansarea economică, lucru care poate fi realizat doar dacă sunt implicați oamenii, parlamentele, dacă știm ce se întâmplă și să nu avem întotdeauna doar discuții post-eveniment. Vom continua cu discuțiile în acest sens. Mulțumesc foarte mult!